Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, voi vorbi în germană. Bun venit la prima noastră ședință după vacanța de vară. Sper că ați petrecut cu toții o vacanță plăcută și ați putut să vă odihniți, astfel încât să putem începe acum o activitate intensă până la Crăciun. Ordinea de zi a fost distribuită. Avem o modificare. Colega Cornelisen ne-a rugat ca punctul 10 legat de semestrul european să fie devansat și pentru a vorbi despre acest subiect imediat după alegeri. Deci, punctul 10 va fi eh, schimbat cu punctul 6. Dacă nu există obiecții, vă rog Vă rog, domnule coleg. Mulțumesc. gracias, señora presidenta. Mulțumesc. aș todo caso, me gustaría decir que... Mulțumesc, doamna președinte. Ar fi foarte important ca raportorul socialist să fie de față, nu doar doamna uh, Pervanș Beres. Nu știu dacă va putea fi prezent în momentul în care vrem noi să facem aceste modificări. Ar fi bine să verificați. Ähm, die Kollegin Beres weiß Bescheid über Colega Perez este în cunoștință de cauză în legătură cu această propunere de modificare. Să vedem dacă va putea să vină sau nu până atunci, dar știe că dorim să operăm această schimbare. Deci, punctele 6 și 10 își schimbă poziția pe ordinea de zi între ele. Și în felul acesta putem trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. Comunicări. În dosarul dumneavoastră ați primit o informare în legătură cu documentele audierii privind uh, transportul uh, de pasageri uh, de pasageri rutier a avut loc în iunie în comisia noastră. Există traduceri în engleză, franceză, germană. Tot în dosarul dumneavoastră există procesul verbal în legătură cu audierea care a avut loc pe 20 iunie în legătură cu reciprocita, reciprocitatea europeană între societăți. De asemenea, în cele trei limbi, engleză, franceză, germană, disponibile. Aș dori să vă atrag atenția că mai există și un proiect nou. Este vorba despre semnătura digitală, electronică, și Comisia noastră de ocupare a forței de muncă este implicată în faza de testare Obiectivul este ca în legătură cu amendamentele, acestea să fie semnate electronic. Deci se poate alege între o parolă, un PIN și smart card. Veți primi și un e-mail astfel încât să puteți răspunde până la data de 10 septembrie pentru care din cele două instrumente optați, smart card sau PIN. Dar toate acestea vor fi explicate și în, printr-un e-mail. Aș dori să vă mai comunic că ședința noastră este transmisă prin internet și aș dori să-l salut pe colegul Andrei Vingenuc, este un nou membru în secretariatul nostru. A fost distribuit și procesul verbal al ședinței precedente. Dacă până la finele ședinței de astăzi nu vor exista obiecții, atunci considerăm că procesul verbal uh, din luna aprilie este aprobat. Și Putem trece la punctul 4 al ordinii de zi. Este vorba despre bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 cu uh, toate uh, capitolele separate. Uh, vom avea un schimb de opinii. În legătură cu bugetul, cunoașteți și amendamentele. Este vorba de 102 amendamente pentru diversele poziții bugetare, 6 amendamente pentru avize. Și îi dau cuvântul acum domnului Boulon, raportorul. Donc sur le... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește raportul referitor la bugetul 2013 a Comisiei noastre, au existat 102 amendamente, eu am depus 34 și am reușit să ajungem la 8 amendamente de compromis. Și în conformitate cu proiectul meu de rezoluție, am depus amendamentele pentru a avea un progres în ceea ce privește bugetul, cel puțin să fie echivalent cu cel din 2012. Am încercat, de asemenea, în acest raport să fiu coerent uh, cu uh, programul referitor la schimbări sociale și inovare și Uh, toate, cu toate punctele prioritare asupra cărora am reușit să ajungem la acord în cadrul diferitelor grupuri politice pe durata dezbaterii acestui raport. Acum, în ceea ce privește programul Învățare de-a lungul vieții, care ne permite să răspundem la nevoile de formare, am cerut de asemenea un buget cel puțin echivalent cu cel din 2012, în ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Mondializare, care beneficiază de 50 de milioane, acesta a fost suprimat de către Consiliu, deși figurează la Comisie și am propus să avem o rezervă nu de 50 de milioane, ci de 55 Cinci de milioane, având în vedere contextul de criză economică. În general, de câte ori Consiliul a operat modificări și reduceri de buget în propunerile Comisiei, am restaurat, de fapt, propunerile făcute de Comisie și de câte ori Comisia a propus o scădere a bugetului comparativ cu angajamentele din 2012, am cerut un buget cel puțin echivalent cu cel din 2012, pentru că dacă există un domeniu în care nu ne putem permite să facem economie în momentul de față, este tocmai cel referitor la măsurile care ar trebui să încurajeze ocuparea. Acum, în ceea ce vrește proiectele pilot și pre- acțiunile pregătitoare, ca raportor, eu am urmărit îndeaproape deciziile luate de către coordonatori în ceea ce vrește două proiecte pilot și o acțiune pregătitoare, cu excepția unei singure propuneri făcute de domnul Darden și doamna Beres, și acolo am indicat un minus pe lista de vot. Acum, în ceea ce privește Uh, propunerile făcute de domnul Darden și doamna Perez, nu m-am opus acestor propuneri, ci am vrut doar ca aceste sume sumele referitoare la acest proiect să se alinieze pe sumele celorlalte uh, proiecte pilot, deci 1.500.000 de euro. De asemenea, doamna președinte, aș vrea să vă semnalez o greșeală administrativă în ceea ce privește ședința pregătitoare referitor la linia bugetară 040417, amendamentul 167. Și ar trebui acolo să adăugăm anumite sume. E vorba de plus 2 milioane în uh, angajamente de plată și plus 1 milion. Aș dori să mulțumesc celorlalți raportori din umbră, mai ales domnului Darden, pentru că a acceptat foarte multe amendamente de compromis, mai ales în ceea ce privește cifrele și asta demonstrează că noi la Comisia Ocupare dorim să facem tot ceea ce ne stăm putință pentru ca ocuparea în rândul tinerilor să reprezinte într-adevăr o prioritate într-un târziu pentru Uniunea Europeană, pentru Comisia Europeană și pentru Consiliu. E nevoie de reguli de guvernanță economică să fie foarte clare și trebuie să avem și mijloacele necesare pentru Uniunea Europeană pentru a avea adevărat o politică socială care să permită crearea unor loi noi locuri de muncă, pentru a avea flexibilitatea necesară pentru întreprinderi și pentru a putea răspunde la obiectivele fixate de strategia UE 2020. Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul domnului Daden, raportorul nostru din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva cuvinte, pentru că noi știm care este contextul negocierilor cu Consiliul și cât de dificile sunt aceste negocieri în fiecare an. Pentru statele membre, întrebarea este cum să facă uh, să contribuie cât mai puțin la bugetul comun. Noi am încercat să ridicăm ștafeta cât mai sus pe durata negocierilor și de aceea am propus anumite amendamente care n-au uh, permis să restaurăm cifrele propuse de comisie inițial. Uneori am mers și mai uh, departe chiar, plecând la, de la cifre avansate în programarea financiară de către comisie, deci am propus uh, sume mai mari pentru acele anumite proiecte. Și aș dori doar să adaug faptul că uh, Mă bucur de faptul că negocierea cu domnul Boulon, raportorul nostru, a fost una foarte bună. Cred că am reușit să ajungem la un acord foarte bun și acesta ne va permite să avem un raport bun, un raport util pentru dezbaterea ulterioară din uh, Comisia pentru Bugete, uh, un raport util pe anumite teme, cum ar fi Fondul Social European, Fondul de Ajustare la Mondializare, dialogul social, și pe tema proiectelor pilot, care sunt de asemenea deosebit de importante pentru că se referă la chestiuni legate de afaceri sociale și ocupare. Am doar un mic, uh, un, un mic regret în ceea ce privește programul referitor la învățarea de-a lungul vieții. Aș fi vrut să mergem și mai departe în acest, uh, în acest sens, dar am reușit totuși să restaurăm uh, cifrele inițial prevăzute în finanțarea acestui proiect și cred că acest lucru, de fapt, corespunde cu ideea unui compromis pe marginea unor teme care, la care ținem foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zubă! Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Um... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Propunerile pe care le-am făcut Poate că în ce privește valoarea, uh, cuantumul sumelor, poate vi se par prea ridicate, însă, până la urmă, ele nu fac decât să oglindească care este uh, opinia noastră în ce privește bugetul uh, Uniunii Europene. Ideea de bază este că bugetul european este un instrument fundamental și că este foarte important dacă dorim ca avuția să fie uh, redistribuită între statele membre ale Uniunii Europene, bugetul este foarte important. De aceea am cerut o majorare a acestui buget. Știm că Uh, acest buget nu este nici măcar 2% din PIB-ul european. Deci credem că e foarte important ca acest buget să fie crescut astfel încât coeziunea socială de care se tot vorbește în Europeană să uh, devină o realitate, astfel încât să putem da mai mult celor care au mai puțin. Aș dori să mai fac o observație. în legătură cu amendamentele noastre la acest aviz. Fondul Social European este și el menționat și cele 22 de miliarde. De fapt, ce facem noi prin acest amendament este să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți pentru crearea de locuri de muncă cu drepturi ce pot combate precaritatea muncii. Deci uh, ne dorim ca aceste locuri de muncă să fie adecvate. Credem că uh, Comisia ar trebui să se ocupe de această problemă pentru că șomajul este atât de important astăzi încât uh, uh, drepturile uh, lucrătorilor sunt tot mai mult călcate în picioare. Există tot mai multe locuri de muncă uh, cu condiții precare și, într-adevăr, uh, putem vorbi fără să exagerăm de, adevăr, uh, de uh, adevărat sclavagism în acest domeniu și cred că Comisia nu are cum să ignore această realitate. E un fenomen care este tot mai mare în Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Constat că nu mai dorește nimeni să intervină. Revenim atunci la raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor care luau cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră. Cred că acest raport ne va permite să punem accentul pe uh, programul Progres, pe dialogul social, pe formarea de-a uh, de lungul vieții, pe parteneriatele transfrontaliere, pe URES și pe microfinanțare. Iar în ceea ce privește ultima luare de cuvânt și Uh, fondurile din uh, uh, Fondul Social European care nu au fost folosite. Eu personal am avut informații contradictorii. Am cerut de-a lungul timpului ca aceste fonduri să fie redistribuite și ar fi momentul într-adevăr să punem o întrebare comisiei în legătură cu aceste fonduri și dacă ele sunt disponibile sau nu pentru că președintele Comisiei de Bugete m-a informat că aceste fonduri nu sunt disponibile. E vorba de cele 22 de miliarde, 80 uh, de miliarde din fonduri structurale uh, nefolosite, deci 22 de miliarde fondul social european. Uh, președintele Comisiei de Bugete mi-a spus că e o informație eronată, deci având în vedere dorințele, doleanțele noastre în ce privește redistribuirea acestor fonduri, ar fi momentul deci să punem o întrebare clară Comisiei. Am dorit să primim un răspuns obiectiv. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor. Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici discuția pe marginea acestui punct referitor la buget și trecem la voturi. Sper că aveți la dumneavoastră cartelele de vot. gut, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, trecem la vot. Și întâi votăm în legătură cu cifrele. Este vorba de tabele. Și de la bun început vă întreb dacă uh, prima parte de la amendamentele 6500 până la 6541 putem să le votăm în bloc. Dacă sunteți de acord. S-ar părea că toată lumea consideră că este acceptabil să votăm în bloc amendamentele de la 6500 până la 6541. seven Include, include. Yes. Okay. Okay. Ähm, Au existat obiecții, dar oricum putem vota în bloc de la 6500 până la 6567 inclusiv. Deci supun la vot în bloc aceste amendamente și v-aș ruga primul vot să îl efectuăm electronic. Nu sunteți de acord să votăm în bloc? S-a deschis votul. Okay, vote is closed. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, nici o abținere, nici un vot împotrivă. Se adoptă. Îmi pare rău, mi-am pierdut cartela. Am uitat cartela de vot, deci voi indica intenția de vot. Bun, trecem atunci la amendamentul 6506 Boulon. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul amendament, 6507, Boulon și 6540, Darden, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6508 Boulon și 6541 Darden, din nou identice, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6596 din partea doamnei Zuber, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6527 și 6542, colegii Bulan și Darden. Nu, mă scuzați. 600, 6527 separat Bulan pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 6542 a fost retras. 6543 din partea domnului Daden. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Verificăm electronic. Vote is closed. S-a închis votul. Șaptesprezece voturi împotrivă se respinge. Trecem la compromisul A din partea grupurilor PPE și S și D. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6544 și 5, 6509 eh, caduce. Compromisul B din partea IPP și D. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alte amendamente caduce. Compromisul C. EPP și E Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul D din partea grupurilor PPS și Deși Verzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentele identice optzeci 6547, 6584 din partea colegilor Boulan Darden Uri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6548 din partea uh, colegului Darden. Cine este pentru? voturi împotrivă, abțineri, s-a respins. Amendamentul 6514 din partea colegului Bolan pentru voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6585 din partea colegului Eurid devine caduc. Amendamentul 6515 din partea domnului Bolan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6546, Darden Balzani. Cine este pentru? voturi împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, bine, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Bun? Mă înșelasem. Se adoptă cu vot 18 voturi pentru. Amendamentul următor, 6591, din partea domnului Bolan, în numele comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6595 din partea doamnei Angelili pentru împotrivă abțineri se respinge 6592 din partea domnului Bolon în numele comisiei cine este pentru voturi împotrivă abțineri se adoptă 6580 este identic. Deci putem trece la compromisul E din partea PPE și de și vers. Cine este pentru? Rest. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem trece la compromisul F. EPPS și D și verzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G, PPE și D și Verzi, ci pentru, împoturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6552 din partea colegilor Daden și Cotigny pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăsprezece voturi pentru se adoptă. 6529 și 71 caduce, 6553 din partea domnului Darden. Vă rog să-mi spuneți cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. Următoarele două amendamente. Doriți să verificăm. Bine, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Unul pentru unul împotrivă, cei fără cartele totuși se adoptă. Amendamentul 6573, Jean Lambert, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6554, Darden, voturi pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost adoptat. <coughs> Să verificăm electronic. Amendamentul 6554 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19 se respinge. Amendamentul 6518 și 6574, colegii Boulan și Lambert. Amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6575 Lambă, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6531 din partea domnului Boulon. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următoarele două amendamente caduce. Amendamentul 6593 cu un amendament oral din partea colegului Boulon. Deci, că sur... Aș dori să depun un amendament oral pentru a preciza că pe această acțiune pregătitoare există un, un angajament de 2 milioane și o, un credit de plată de 1 milion de euro. Mulțumesc. Există obiecții? Nu e cazul. Atunci Votăm. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 7026 din partea doamnei Țuvă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cincisprezece pentru 23 împotrivă se respinge. Amendamentul 6594 din partea colegului Boulon numele comisiei. Cine este Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6557 Darden și Cotini. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6532 caduc. De asemenea, următorul amendament 6519 Bulon, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H din partea grupurilor PPS și D. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6558 Darden cotini Cine este pentru? împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci de voturi pentru 18 împotrivă se adoptă. Amendamentul 6560, Darden și Cotini. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6561 din partea domnului Darden. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Optsprezece pentru douăzeci împotrivă se respinge. Amendamentul 6576 din partea colegii Lambert pentru Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. Deci se respinge. Amendamentul 6523 Bulon pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trei amendamente din part Boulogne, Darden, Lambert, 6524, 6562, 6582, identice. Cine este pentru? Se respinge. Împotriva. Abțineri? Nu. Se adoptă. Amendamentul 6577, Lambert, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6563 Darden pe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6525 Boulon pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6526 Boulon pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele trei amendamente sunt identice din partea colegilor Bulonda de Lambert. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cele două amendamente 6521-6565 din partea colegilor Bulondadem pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 6566, Darden, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, vă rog. S-a închis votul. 20 pentru 20 împotrivă se respinge. Amendamentul colegului Bulon, 6522, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Și în felul acesta am parcurs tot tabelul cu amendamentele și acum supunem la vot avizul. Amendamentul 1 din partea colegei Lambert, cine este pentru? Se adoptă. Nu, n-am întrebat dacă sunt voturi împotrivă și abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Daden. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 din partea doamnei Zuber. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5, colegul Lambert, 4, mă scuzați, Lambert, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, din partea colegilor Darden și Pereș, avem vot pe părți. Pentru prima parte a aliniatului, textul fără cuvintele and measures to promote the introduction of a minimum wage in all member states. Cine este pentru această propunere? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Verificăm electronic, vă rog. S-a închis votul. Douăzeci pentru 19 împotrivă se adoptă. Și trecem la amend Amendamentul 6 din, din partea colegului Darân. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar votul final, vă rog să îl facem electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30, 3 pentru 2, 3 împotrivă. Bun. 35 pentru 2 împotrivă, 3 abțineri. În felul acesta am adoptat bugetul. Mulțumesc, felicitări colegilor și trecem acum nu la punctul 6, ci la punctul 10. Raportul colegei Cornelisen și vom discuta subiectul acestui raport și cred că îi dau cuvântul imediat colegei Cornelisen. Okay. Okay. I'll just start talking. O să iau cuvântul în timp ce toată lumea părăsește sala. Dragi uh, colegi, uh, după cum vă amintiți, poate, în uh, luna februarie anul trecut, Comisia noastră, plenară a votat două rapoarte, raportul domnului Gozes din partea Comisiei Econ și apoi raportul meu, uh, raportul de la Comisia Econ. Și deși credeam că e păcat că am avut două rapoarte diferite, domnul Gozes, împreună cu mine, timp de o lună, uh, am fost obligat să ne apropiem uh, cât mai mult și am de asemenea, am uh, uh, încercat să ne uh, impunem punctul de vedere, să îl facem cunoscut tuturor celor care doreau să ne asculte, președintele Parlamentului, noul președinte al Comisiei și, pe ansamblu, am reușit să prezentăm un punct de vedere comun. Noi, din partea Comisiei ECON, președinta întrerupe vorbitoarea. Îmi pare rău, uh, cred că e păcat să nu ascultăm pe colega noastră. Doamna Cornelisen îi mulțumește președintei. Deci, uh, am uh, cerut 16 aspecte, am dorit mai multă coerență și ambiție în uh, atingerea obiectivelor 2020, de asemenea creare de locuri de muncă sustenabile, de asemenea o uh, calitate a locurilor de muncă, abordarea problemei șomajului la tineri, combaterea sărăciei și, de asemenea, consolidarea legitimității democratice. Acum a sosit momentul să facem un bilanț, să vedem ce s-a întâmplat în uh, semestrul 2012, după Consiliul de Primăvară, după programele naționale de reformă și după recomandările naționale făcute de către Comisia Europeană. Acest uh, raport de evaluare E un raport unic pentru Parlament. Uh, comisia competentă este ECON, raportorul este domnul Gozes, comisia noastră e Uh, asociată în conformitate cu uh, regula 50 și încă o dată eu am uh, primit avizul, mă bucur de acest lucru. Am, aș fi dorit să, ca comisiile noastre să fie asociate, dar nu am reușit, din păcate. Comisia Econ încă continuă să creadă că acest semestru european vizează sau ține mai mult de partea financiară și nu de oameni. În anii uh, următori, uh, comisiile Econ și uh, Employment vor face rapoarte separate la începutul fiecărui uh, semestru și vom avea un raport comun la sfârșitul semestrului, ca și în acest an. Iar în ceea ce privește conținutul avizului, în uh, prima uh, parte a anului, atenția s-a schimbat puțin a trecut de la datorii și de la deficite, deși rămân foarte importante ca prioritate, uh, dar se acordă tot mai multă atenție uh, șomajului în general, șomajului uh, la tineri și crizei sociale. Încă cred însă că mai rămân foarte multe critici de făcut. Primul, primul nostru obiectiv în raportul anterior a fost ca statele membre să fie criticate pentru faptul că ambițiile lor nu erau suficient de ridicate, pentru că UE 2020, cu ambițiile actuale, nici măcar în teorie nu are cum să uh, ducă la rezultate concrete. Uh, să nu mai vorbim de lipsa de progrese față de obiectivele uh, fixate. De asemenea, un alt aspect important e că statele membre uh, și-au exprimat uh, uh, dorința să se acorde mai multă atenție creării de locuri de muncă atunci când uh, au înființat aceste planuri naționale de creare de locuri de muncă. De fapt, foarte puține dintre ele au procedat astfel. Deci, iată, nu există, de fapt, aceste planuri naționale de creare de locuri de muncă. Nu s-a acordat suficientă atenție calității locurilor de muncă, deși avem indicii că ele, această calitate se deteriorează foarte rapid. Un alt aspect foarte important din punctul meu de vedere este uh, menționat la punctul 12 din avizul meu, uh, în care se menționează tabloul de bord care a fost întocmit uh, în prima parte a anului, dar spunem că trebuie să ne dăm seama că ocuparea reprezintă o uh, parte integrantă a, a dezechilibrelor macroeconomice și o soluție până la urmă. Bineînțeles că Uh, uh avizul, după cum știți, uh, uh, ne limitează la un număr uh, de, de cuvinte. Am încercat să mm, procedez cât mai bine, cu putință. Sper ca mulți dintre colegi să vină cu idei folositoare pentru ca încă o dată să devină prietena cea mai bună a domnului Gozes pe următoarele luni. Mulțumesc. Domnul Sercas acum. Sí, eh, gracias, señora presidenta. Nosotros... Mulțumesc, doamnă președinte. Noi am lucrat asupra acestui dosar al semestrului european încă de la bun început, prin colega noastră și președinta noastră, doamna Pervanș Berez. Și avem sentimentul că această muncă este o muncă deosebit de importantă în Parlamentul European și Parlamentul European a fost poate singura voce Uh, singura, singurul organism în care s-a reușit obținerea unui, uh, unui uh, echilibru, în așa fel încât Uniunea Europeană să țină seama și de dimensiunile crizei sociale enorme care există acum în Europa. Știm că nu vom putea să depășim această criză socială dacă nu rezolvăm criza economică, însă în același timp nu vom avea o rezolvare a situației economice dacă nu avem și o atenție sporită acordată uh, dimensiunii sociale. Și așa cum a spus și colega noastră, uh, va trebui să vedem cum s-au urmat aceste recomandări uh, care au fost făcute și am început să auzim anumite ecouri la Consiliul din iunie, în Comisia de Ocupare și așa mai departe. Ideea este că încet, încet a apărut un discurs un pic diferit. Problema este că faptele nu sunt la înălțimea cuvintelor. De aceea, dragi colegi, cred eu că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a avansa în acest dosar și ne putem pune întrebarea dacă într-adevăr ocuparea este astăzi o prioritate pentru Uniunea Europeană. Da, în discursuri se spune că da, dar în concret, în fapt, oare este chiar așa? Aș spune că nu, ba din potrivă țările care sunt cele mai afectate de către uh, șomaj, de criză, cele care se confruntă cu adevărată dramă pentru o întreagă generație care nu găsește niciun fel de posibilitate pentru a avea un viitor, un proiect de viață personal. E bine, aceste țări trebuie să analizeze situația din punct de vedere, așa a fost o situație analizată de uh, economiști, de specialiști, de experți și se pare că de fapt e nevoie doar de un echilibru macroeconomic care să-l obținem de azi pe mâine. Însă ideile filozofice, politice, care sunt uh, contrare celor înscrise în tratat, e bine, nu ar trebui să le acceptăm. E ca și cum Uniunea Europeană n-ar trebui să dea dovadă de solidaritate. E ca și cum solidaritatea iese din schemă. E bine, în loc să fim solidari, solidari să dăm dovadă de solidaritate față de cei care sunt foarte afectați, mi se pare că uh, tendința este total diferită crește în rândul opiniei publice sentimentul fapt de, uh, că Uniunea Europeană nu ajută, nu face nimic, ci mai degrabă, ba din potrivă, face exact toc, tocmai pe dos ceea ce ar trebui să facă. Și vedem că în toată Europa există o politică care este desfășurată, dar care nu rezolvă problemele de bază cu care se confruntă populația, problemele mai economice, problema deficitului și așa mai departe. Deci, nu avem o problemă de cheltuieli, ci avem o problemă de venituri în Uniunea Europeană și trebuie să explicăm oamenilor acest lucru. Pentru că în țările noastre avem senzația că unele persoane vin, experți și analiști, nu au niciun fel de mandat democratic și cer întotdeauna o reducere a bugetelor. Reducere, reducere, reducere. Oamenii nu pot accepta acest lucru. Este nedrept. De aceea, doamna președinte, și cred că toți colegii în această comisie sunt de acord cu mine, avem nevoie de un sprijin puternic al grupului nostru de lucru, în așa fel încât această logică pe care am auzit-o deseori în discursuri să fie în următorul ciclu al semestrului european să devină ceva concret, o, ă, să ne gândim mai concret la oameni, să știm că o criză care a fost uh, o criză mocnită timp, de, uh, timp îndelungat poate deveni la un moment dat ceva periculos și trebuie să vedem care au fost greșelile uh, care au fost uh, făcute în momentul în care s-a construit Uniunea Europeană, Uniunea Monetară și așa mai departe. Trebuie să dăm dovadă de mai mult spirit de înțelegere, să ajutăm mai mult pe cei care suferă. Și în acest sens, Cred eu că munca desfășurată aici reprezintă o bază de lucru pentru ceea ce vom face pe viitor pentru a depăși criza și consensul pe care l-am găsit în această comisie pentru ca dimensiunea socială și dimensiunea umană care se țină seama de cetățeni să fie inclusă în text, e bine, trebuie să devină o realitate și în fapt. Vă mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Vielen Dank, Kollege Mann. Mulțumesc, domnul Mann. Mulțumesc, Marie, pentru această bază de discuție. Cred că ne va servi foarte bine. Alessandro, în multe privințe are dreptate. Dar trebuie să ne gândim că cei care sunt orientați spre stabilitate și nemții uh, acționează în acest sens, noi nu spunem încercați să mai strângeți cureaua. Nu optăm pentru reduceri. Noi spunem că este un domeniu important, este nevoie de o bază financiară importantă, pentru că în momentul în care depășim criza, ă, să putem face investiții raționale. Deci este nevoie și de creștere și la uh, anterioara reuniune la nivel înalt am încercat să creăm un echilibru. Pe de o parte să reducem cheltuielile, să nu facem promisiuni financiare, dar pe de altă parte ne dorim economisirea unor sume de bani pentru a putea investi după aceea în creșterea economică. Și au existat state din partea de nord a Europei care au spus este nevoie și de o dimensiune pentru creștere. Eu cred că ceea ce este mai uh, grav, uh, ce se întâmplă mai grav în statele noastre uh, este că vin investitori din afară, spun suntem întreprinderi pe care ni le dorim, uh, fondurile de hedging acționează intens, iar ceea ce iese în cele din urmă este nedorit. Bun, vin americanii la noi uh, preia, încearcă să preia întreprinderi și se supără după aceea că lucrătorii noștri au un drept de codecizie. Dar noi uh, trebuie să ne salvăm uh, Uh, aceste cuceriri și să le sprijinim. Cealaltă observație, și sunt bucuros să o spun, este că noi am lucrat în acest sens în Parlamentul European. Măsura celor șase, uh, pachetul celor șase măsuri legislative uh, este o dovadă, dar ne dorim și un sistem de supraveghere care să fie funcțional, iar semestrul european să nu devină un discurs de duminică ci să devină o realitate. Ca atare trebuie să atragem statele membre și punctul 3 este foarte corect. Trebuie să existe planuri naționale de ocupare a forței de muncă. Dacă noi dorim să cooperăm între noi ca state membre, trebuie să existe și ele și trebuie să fie expresia voinței de dezvoltare. Dacă ne dorim, pe de altă parte, mai multă Europa, nu am spus niciodată că trebuie să ne bazăm pe centralism, că trebuie Bruselul să fie cel care decide. Statele membre trebuie să fie implicate. Să nu încercăm să ne păcălim reciproc. Și salut punctul 7. Oamenii care au o situație economică precară trebuie să fie susținuți, trebuie să existe și uh, uh locuri uh, de muncă pentru ei, inclusiv cu perioadă de timp parțial. Iar în ce privește punctul 10 referitor la șomaj în rândurile tineretului, uh, Trebuie să ne gândim că trebuie să creăm condiții de egalitate pentru generații și în raportul meu am pledat în acest sens. Nu trebuie să le spunem oamenilor acum aveți răbdare cândva se va întâmpla ceea ce vă doriți. Mulți au avut dificultăți să se califice profesional, au nevoie după aceea de un loc de muncă. Și Alessandro, pentru că tu vii din Spania, știi că foarte mulți spanioli învață acum uh, germana pentru a veni să lucreze la noi. Este la noi într-adevăr o criză de muncitori calificați, dar uh, pe termen lung există în multe state deja o, un număr mic de locuri de muncă pentru muncitorii calificați. Noi uh, trebuie să le creăm și lor flexibilitate și trebuie ca la un moment dat și pentru ei să existe șansa să se întoarcă înapoi în Spania să lucreze. Iar la punctul 12 se spui că este nevoie din partea Comisiei și Consiliului să avem niște semnale în ce privește o corecție a situației de pe piață. Ce vrei să spui cu asta? În linii mari însă sunt absolut de acord cu punctul tău de vedere. Mulțumesc, doamna Cliveti. Mulțumesc, doamna. Sunt uh, întru totul de acord cu luările de poziție ale colegilor mei uh, care au uh, uh, vorbit deja și au apreciat această muncă a colegei noastre, care după părerea mea, face, o observație, face observații extrem de pertinente și face propuneri deja în legătură cu chestiuni concrete pe care am putea să le uh, întreprindem. Mi-au atras atenția în mod special punctul 3, 7 și 11, la punctul 3, consider că este un lucru important. Uh, uh, Uniunea Europeană, în general, și Parlamentul ar trebui să aibă în vedere, uh, pe lângă alte chestiuni, și această modalitate în care fiecare stat membru își gospodărește, dacă pot să zic așa, forța de muncă. Pentru că prin aceste planuri naționale de locuri de muncă s-ar evita uh, surplusul de specialiști în domenii în care nu este nevoie de ei, uh, și s-ar încuraja formarea de specialiști în domenii în care statul respectiv, ba, poate chiar Europa, are uh, nevoie de specialiști. Deci e nevoie, eu văd acest lucru în calitatea mea de uh, româncă, uh, e nevoie de o coordonare, de o atenție deosebită acordată uh, felului în care ne pregătim specialiștii și mă refer mai ales la tineri. Și atunci acest, această propunere a existenței unor planuri naționale care să fie în final considerate la nivel european ar fi de real folos pentru fiecare stat membru, pentru categoriile profesionale respective, dar și pentru Europa. Iar în ceea ce privește punctul 7 și 11 care se referă la idei cu privire la muncă parțială și în același timp combaterea sărăciei, ar trebui să ne gândim totuși și la persoanele vârstnice care încă mai au capacitate de muncă și care, după părerea mea, ar trebui avute în vedere și apreciate ca potențial uh, uh, de muncă, deci uh, valoare socială, pentru ca în acest fel acestor oameni să li se permită să-și rotunjească veniturile și în același timp societatea în general și statele membre în special, fiecare să, să beneficieze de experiența acestor oameni. Uh, voi uh, colabora cu, cu raportoarea și voi depune și eu amendamente până am văzut termenul este 11 septembrie. Mulțumesc! Vielen Dank, Kollegin Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria... Doamna Zuber, mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să uh, mă refer la o uh, chestiune specifică. Aș dori să mă refer la aliniatul 9 din proiectul de aviz. E vorba de recomandările cu privire la salarii și de tăiere a salariilor. Se exercită foarte multă presiune în prezent asupra salariilor lucrătorilor. Aceste salarii au fost tăiate până la niveluri mm, de necrezut uh, pe care nu le-am mai văzut până acum și cred că Comisia ar trebui să ia măsuri, pentru că Europa se întoarce în timp, se întoarce în urmă cu zeci de ani, iar Comisia noastră nu poate să tolereze o astfel de situație. Cred că aceste salarii care sunt tot mai mult tăiate, nu au cum să ducă decât la sărăcie crescută. N-are cum să uh, nu se întâmple astfel. Și aș putea să vă dau un exemplu din țara mea, din Portugalia. Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană uh, solicită reducerea salariului minim de 485 de euro. Uh, e greu de crezut că nu vom ajunge la o sărăcie și mai mare cu astfel de măsuri. De fapt, asistăm la un fenomen care nu înseamnă doar creșterea sărăciei în rândul șomerilor, ci și o creștere a numărului de persoane tot mai sărace care lucrează Uh, e uh, de neacceptat. E vorba de oameni care lucrează și care sunt săraci. Nu e vorba de uh, doar de progres social și de justiție socială, ci e o problemă și legată de recuperare economică, pentru că astfel o sărăcie tot mai mare împiedică creșterea. Nu putem tot timpul să spunem că ne dorim creștere economică și apoi să tăiem salariile. Sunt noțiuni care nu sunt compatibile. Trebuie să ne hotărâm ce ne dorim, creștere sau sărăcie. Mulțumesc, doamna Papadopulo. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să spun că sunt de acord cu tot ce spunea domnul Sercas, care a spus că, într-adevăr, trebuie să existe un echilibru între criza economică și criza socială. Și am uh, citit cu mare atenție textul uh, doamnei, uh, avizul doamnei Cornelisten și aș dori să mă refer la alineatele 9, 10 și 11. E vorba de recomandările făcute statelor membre există o, uh, o discrepanță foarte mare de la o țară la alta, dacă ne gândim la uh, sărăcie, de exemplu, sau la rata șomajului uh, persoanelor cu studii sau fără studii aceste recomandări nu țin de cont de aceste discrepanțe. Uh, o delegație a noastră s-a dus în Spania, în Italia uh, și în țara mea, în Cipru. Uh, în urma acestor delegații au fost făcute recomandări, însă ele nu au dus la nimic. Am constatat ce s-a întâmplat la, în Grecia. Grecia a fost pur și simplu folosită ca uh, Uh, pe post de, de uh, cobai. S-au făcut experiențe, experimente pe uh, Grecia și rezultatul este uh, uh, exodul creierelor, uh, tineri foarte bine formați, cu studii superioare, părăsesc, își părăsesc țara și ajungem la un dezechilibru foarte mare, pentru că uh, tinerii uh, supracalificați din sudul Europei uh, merg în uh, Germania, în Anglia sau în SUA, în căutarea unui loc de muncă și aceste persoane sunt înlocuite uh, cu uh, oameni din uh, țările terțe care au studii mult mai slabe, ceea ce înseamnă că nivelul calificării în aceste țări, deci se merge înapoi și cred că pentru a combate sărăcia ar trebui să avem o dezbatere mult mai vastă, pentru că simple recomandări, simplele recomandări nu sunt de ajuns. Și uh, Cred că comisia noastră, ca și alte comisii și alte comisii care au insistat asupra importanței uh, solidarității, ar trebui să intervină. Această solidaritate, din păcate, nu s-a uh, manifestat. Deci o să uh, intenționez să depun uh, amendamente la 9, 10 și 11, dar și la 1. Cred că nu putem doar să identificăm statele membre care greșesc, uh, spunându-le că, iată, uh, ați, uh, v-ați angajat să respectați obiectivele UE 2020, în momentul în care în condițiile în care Uniunea Europeană nu reușește să-și uh, respecte promisiunile. Nu putem spune că până în 2010 vom avea uh, o rată de ocupare de 75% și nu mai îmi amintesc uh, categoria de vârstă, deci nu putem face astfel de afirmații în condițiile în care asistăm la o adevărată delocalizare a creierelor cu uh, această migrare pe care o constatăm de la o țară la alta. Cum putem să susținem țările pentru ca tinerii cu studii superioare să nu își părăsească țările uh, Iată întrebarea cea mai importantă la care trebuie să găsim un răspuns și pe care ar trebui să o adresăm și Comisiei, pentru că deocamdată eu n-am primit răspuns la această întrebare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și dau cuvântul acum doamnei Jaslowicka. Bardzo Mulțumesc. De multe ori când vorbim despre inovații, vorbim despre inovații în industrie, în sfera serviciilor și foarte rar vorbim în această comisie despre soluții inovative în uh, domeniul pieței forței de muncă. Dar aș dori să spun că în acest raport trebuie să fie făcute propuneri la acest domeniu. Europa, într-o perioadă de criză, are nevoie de asemenea soluții. Mai ales tinerii au nevoie de asemenea soluții. Ei sunt creativi, au multe idei excepționale și puțini oameni ascultă ideile lor, dar ei au nevoie de soluții pentru a putea să înceapă o activitate profesională normală și stabilă. Și în acest sens, cred că și doamna uh, raportoare ar trebui să-și orienteze puțin documentul. Îmi pare rău că va trebui să plec imediat uh, pentru a participa la lucrările unei alte comisii, dar aș vrea soluții din partea raportoarei. Mulțumesc, doamna McIntyre. I'd like to thank Mrs. Cornelison for... Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Cornelison pentru avizul său și nu aș dori să mă refer decât la câteva aliniate. Aliniatul 4 eu sprijin această idee a uh, transferării de taxe de la uh, taxarea directă la taxarea indirectă. Să spunem că oamenii nu ar trebui să fie impozitați uh, la sursă, ci în ce privește felul în care aleg să-și cheltuiască banii. Uh, și, de asemenea, cred că cei cu salarii mici ar trebui să fie scutiți de plata de taxe și impozite. Mi-aș dori să avem uh, aplicat o astfel de măsură. Deci, uh, persoanele cu venituri foarte, foarte mici nu ar trebui să mai plătească impozit. Aș dori să mă mai refer la un alineat, la șapte. Cred că nu ar trebui să uh, uh, dăm uh, dovadă de complezență în ce privește uh, munca cu jumătate de normă sau uh, persoanele uh, independente. Mai ales femeile își doresc să lucreze astfel. În calitate de angajator, eu uh, pot să angajez o persoană care își dorește să lucreze cu jumătate de normă și n-ar trebui să-i punem în aceeași categorie cu locurile de muncă prepare, precare, pentru că unele persoane chiar doresc să uh, lucreze, lucreze cu jumătate de normă. De asemenea și uh, persoanele fizice autorizate, persoanele uh, uh independente. E tot așa o opțiune și când uh, ne propunem să încurajăm ocuparea, este foarte clar că um, acest fenomen al persoanelor fizice autorizate este în expansiune. Astfel, de fapt, se nasc micro, micro-întreprinderile. Adesea, o firmă uh, Uh, o firmă astfel pornește cu o persoană inteligentă care are idei uh, inovatoare și începe uh, să lucreze ca persoană fizică autorizată și deci nu ar trebui să disprețuim aceste forme de muncă. Aș dori să mai spun ceva. E clar că scopul nostru este să creăm locuri de muncă în întreaga Europa. Cred că nu ne axăm suficient pe faptul că guvernele și parlamentele nu creează locuri de muncă. Ele creează condițiile optime pentru crearea de locuri de muncă, dar firmele, companiile, antreprenorii creează locuri de muncă. Deci cred că ar trebui să sprijinim IMM-urile, să reducem birocrația. Iată care este calea prin care putem spori ocuparea în Europa. Nu ă, mai văd nici o dorință de a lua cuvântul din partea colegilor. Poate că cineva din partea comisiei dorește să intervină. Thank you very much. It was really interesting. Mulțumesc, doamna președinte. A fost foarte interesant să ascult dezbaterile astăzi aici în sală și să înțeleg faptul că vor fi foarte multe amendamente, așa că așteptăm cu nerăbdare uh, să vedem care va fi rezultatul. Aș fi dorit să fac doar un simplu comentariu. Uh, vedem că există o schimbare față de situația din anii trecuți și vedem că accentul se pune acum pe consolidare, pe regăsirea echilibrului. Uh, vrem să avem o abordare mai echilibrată, dacă în același timp să acordăm suficientă atenție atât ocupării cât și echilibrului bugetar. Și, într-adevăr, vom prelua toate sugestiile dumneavoastră din acest aviz. Mulțumesc! Vielen Dank. Dann darf ich zum Schluss noch ein... Mulțumesc. Atunci dau în final din nou cuvântul colegei Cornelisen. Um, yeah, thanks for the... Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care l-ați exprimat uh, în această dimineață pe marginea acestui aviz și am senzația că va fi un aviz foarte puternic și vom avea, uh, vom avea contribuții uh, importante la documentul final care va ajunge în plen. Uh, nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse în această dimineață aici, în dezbatere. Într-adevăr, există o problemă, o problemă și anume o schimbare, o trecere de la cuvinte la fapte. Avem nevoie de acest lucru, avem nevoie de acest transfer repede, mai ales pentru acele țări care se, sunt foarte afectate de criză în momentul de față. Acum, în ceea ce urește întrebările care au fost puse, Câteva persoane s-au referit la punctul 3, și anume pe planurile naționale de ocupare. Într-adevăr, ideile sunt bune, și anume ca statele membre însele să fie cele care să se ocupe de aceste planuri naționale de ocupare și problema e că acestea nu au fost niciodată urmate de fapte și de măsuri concrete. Și eventual acestea ar trebui să facă parte din viitorul semestru european. Și asta ar fi foarte bine, ar fi o sugestie foarte bună pentru că e nevoie de coordonare, e, așa cum spunea domnul Mann și domnul Sercas, e nevoie de coordonare la acest nivel. Puncte deosebit de importante. Apoi, alți colegi au făcut comentarii pe marcea, marginea punctului 7. Dacă nu mă înșel, acolo există o mică neînțelegere, mai ales în ceea ce privește uh, locurile de muncă part-time. Eu sunt din țările, provin din țările de jos și sunt de părere că munca part-time este uh, un lucru bun doar în momentul în care există suficientă protecție. Și știm că nivelul de protecție e diferit în Uniunea Europeană de la o țară la altă și există uh, țări în care nu există suficientă protecție. De aceea, marea majoritate a țărilor în care există, uh, acolo unde nu există suficientă protecție, nici nu prea există astfel de locuri de muncă. Dacă vă uitați la situația din Danemarca, spre exemplu, acolo puteți avea un exemplu foarte clar. Protecția este suficientă și atunci uh, aceste locuri de muncă sunt binevenite. Știm, spre exemplu, că influxul cel mai puternic în materie de sărăcie uh, este în rândul celor care sunt propriilor patroni sau profesii liberale, uh, au un statut de lucrător independent. De aceea, e, pentru a putea promova astfel de locuri de muncă part-time, e nevoie de protecție socială. Acum, în ceea ce privește salariile, uh, salariile, de asemenea, un punct foarte dezbătut în această dimineață, rețin informațiile și ideea este că ceea ce încercăm noi să facem este să facem în așa fel încât salariile să fie uh, luate în considerare ca o, ca o variabilă economică. Pot exista diferențe, evident, dar acestea reprezintă sursa de venit pe care o utilizează oamenii pentru a pune mâncare pe masă, pentru a se încălzi, pentru a avea un acoperiș. Și acesta este sentimentul nostru pe care încercăm să-l împărtășim. În ceea ce este tabelul, acest lucru face parte din această gândire per ansamblu. Acolo trebuie să integrăm și această noțiune de salarii. Dacă vrem să corectăm dezechilibrele și uh, macroeconomice și diferențele acestea care există, știm că în anumite țări anum- uh, salariile minime vor trebui să crească, nu să scadă. Și uh, trebuie să stabilim un prag sub care aceste salarii minime să nu poată coborâ. Apoi, nu am înțeles în întregimea ceea ce a încercat să explice doamna Papadopulo uh, în ceea ce privește scopurile fixate. Eu cred că uh, nu vom reuși să obținem 75% de ocupare până în 2020 în rândul uh, femeilor și bărbaților. Dar, cu toate acestea, e nevoie de eforturi și trebuie să punem accentul pe crearea de locuri de muncă. Trebuie să încurajăm oamenii să participe la acest efort. Ideea nu este că vrem să scădem ambițiile pe care le avem. Uh, eventual am putea să discutăm, să aprofundăm acest subiect pe viitor. Și în concluzie, e bine, acesta era de fapt ultimul punct la care doream să mă refer. Aștept cu nerăbdare să uh, citesc amendamentele dumneavoastră, să le putem discuta și să putem avea dezbateri pe viitor, un schimb de opinii pe viitor care să fie fructuos. Uh, știu că avem termene foarte strânse de respectat în timp și știm că vom avea doar o versiune în engleză pentru că nu va fi timp suficient pentru traduceri, însă am încredere că vom reuși să ajungem la ceea ce ne dorim Mulțumesc. And, uh, like you said, I want to, uh... Mulțumesc. Și așa cum spuneați, aș vrea să vă atrag tocmai atenția asupra faptului că amendamentele pot fi înaintate doar în limba engleză, cel mai târziu 11 septembrie la ora 12. Iar amendamentele vor fi examinate pe 17 septembrie și adoptarea este prevăzută, votarea este prevăzută pe 18 septembrie în comisia noastră. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. programului Dreptul și cetățenie pentru perioada 2014-2020. Raportor Jean Lambert. Astăzi vom discuta amendamentele. E vorba de regula 50. Avem o parte din competențe care ne revin nouă în comisia noastră, iar Jean Lambert va explica acest lucru, așa că te rog ai cuvântul. Thank you very much. I, I'm not sure. Mulțumesc foarte mult. Nu știu cât am să pot eu să reușesc să vă lămuresc asupra competențelor ce ne revin nouă. Dar, cu siguranță, uh, știți că acest lucru există, această departajare a competențelor. Poate vă amintiți faptul că E vorba de un fond care face parte din următoarea perspectivă financiară și care va include programul DAFNE 3 Progress, o parte din programul Progress și uh, programul Drepturi și Cetățenie, care luptă împotriva uh, discriminării. E vorba de includerea și drepturilor copilului, competențele prevăzute, noi prevăzute în tratat. Apoi există și o dimensiune de protecția consumatorului, dar mă voi referi la asta mai în detaliu ulterior. Uh, Noastră ați menționat faptul că avem această regulă 50 care se aplică, e vorba de trei comisii. Comisia Libe este competentă pe fond și raportoarea este doamna Kinga Gatz. Și vedem că avem aici o legătură foarte puternică cu această uh, comisie. Apoi mai e vorba și de Comisia FAM, care are anumite competențe pe marginea anumitor domenii, voi reveni la asta, e vorba de competențe care provin din, comis, din programul DAFNE. Și Asta înseamnă că vor exista amendamente unde, de fapt, nu e vorba de conținut, pentru că nu cred că există prea multe dezacorduri pe marginea subiectului pe care îl discutăm, ci va trebui să avem mai degrabă discuții asupra modului în care ne vom uh, coordona lucrările cu celelalte comisii, să vedem cine ce face. Oricum, vom încerca să punem la punct un sistem de comunicare eficient cu raportorii din umbră, în așa fel încât să obținem această comunicare eficientă și să știm cum vom proceda. Acum, ceea ce vrește amendamentele în sine, din punctul meu de vedere, cred că aici avem o urdare pozitivă. Unele sunt foarte, foarte bune, întăresc propriile mele amendamente, deci sunt în măsură să le accepte de plin, dar mai există și alte amendamente uh, care merg și ele într-o direcție pozitivă, care cu siguranță reprezintă o plus valoare față de acest uh, aviz din partea comisiei noastre. N-am, nu m-am referit, deci m-am referit adinaur la uh, dimensiunea aceasta de protecția consumatorului, care va fi de asemenea integrată și Poate Kinga Gat ar putea să se refere la acest lucru și eventual poate și un reprezentant al Comisiei s-ar putea referi la acest aspect. Propunerea care există în momentul de față este să deplasăm această chestiune a protecției consumatorului către alte instrumente. Poate că ar fi mai bine să facem acest lucru decât să-l păstrăm în acest instrument. Pentru că aici vorbim de cetățenie, de dreptul cetățenești, uh, mai degrabă decât de uh, uh, calitatea de consumator. Deci, există amendamente 33 și 46 care se referă la aceste aspecte de protecția consumatorului. Eu am, uh, în amendamentul meu original numărul 15, m-am referit deja la acest lucru, deci o versiune mai light a acestor idei. Așa că vom vedea ce se va întâmpla cu acest aspect concret, precis. Ar fi bine să avem oarecare clarificări pe această temă. Ideea mea ar fi bine să acceptăm acele amendamente care cer o ștergere din text a acestor trimiteri, dar să fim siguri că aceste uh, aspecte vor fi preluate într-un alt program. Acum, uh, a fost evocată și problema dizabilităților. Uh, e un aspect care este acoperit de anumite instrumente internaționale și, din nou, cred eu că ar fi bine să punem accentul pe acest uh, punct de vedere al Parlamentului și eventual să vedem cum vor evolua lucrurile în negocierile cu Consiliul. Deci există amendamente în ceea ce privește din partea doamnei Harkin, din partea doamnei Clivete, pentru a introduce aceste idei. În principiu nu e o problemă, însă ar fi poate bine să mai discutăm pentru a vedea cum putem găsi echilibrul necesar pentru a avea o abordare per ansamblu din partea Parlamentului. Dacă punem accentul pe aceste idei, atunci trebuie să ne dăm seama că există poate implicații ulterioare în ce privește repartizarea fondurilor și a bugetelor. Apoi, mai sunt și alte amendamente care se referă exact la același articol sau la același ciclu de finanțare și în principiu putem ajunge la acorduri de, la amendamente de compromis. Uh, la considerentul 5, spre exemplu, acolo am înaintat și eu amendamente. Uh, mai e și amendamentul 25 din partea doamnei Zibel, 36 din partea doamnei Harken, din partea colegului Manner Așa că vom vedea cum vom putea să reformulăm acest considerent 5, însă sunt convinsă că acolo vom găsi o posibilitate de a ajunge la un acord. Articolul 4.1a e un alt domeniu în care cred eu că ar fi bine să ne uităm la amendamentele de compromis. Aici ne referim la drepturile cui anume sunt acoperite prin acest instrument, prin această finanțare. Și E vorba de drepturi care devin din cetățenia în sine sau drepturi care provin din legislația Uniunii Europene, care, de asemenea, au implicații și asupra cetățenilor care nu sunt uh, cetățeni europeni. Și aici putem ne, gândi, ne putem gândi la un amendament, amendamentul 34 din partea doamnei Sibel, și cred că aici vom putea găsi o formulare comună în așa fel încât să îmbinăm armonios ideile cuprinse în cele trei amendamente pe această temă. Apoi la articolul 4.1b, care se referă la principiile de, principiul de nediscriminare. Din nou, încercăm să vedem ca, ce drepturi, ale cui drepturi sunt acoperite prin aceste principii de nediscriminare. Aici avem 5 amendamente, 13, 36, 39, din partea Sipel, Erica Manner, și e vorba de un domeniu în care, de fapt, vorbim despre egalitatea de gen, egalitatea între femei și bărbați. Și avem un uh, aliniat mai larg, care, de fapt, se referă și la respect, la demnitate. Așa că nu știu dacă trebuie să ne limităm aici la articolul 41b pe această temă. În orice caz vom găsi un nou formulare de compromis. Apoi încercăm să vedem cui revine anume responsabilitatea uh, și aici trebuie să ne uităm și la amendamentele 40-41 din partea doamnei Cliveții în ceea ce urește articolul 41b9. E vorba de programul DAFNE, uh, care se referea la uh, violența uh, în sânul familiei subiect care a fost îndelung discutat de Comisia FAM. Nu cred că există dezacorduri aici în ceea ce privește direcția înspre care ne îndreptăm, însă vom vedea la nivel de formulare cum vom face acest lucru. Mulțumesc! Merci, uh, Sipel, Harkin. Mulțumesc, doamna Zipel și apoi doamna Harkin. Mulțumesc, doamne președinte. Cred că pot să am o intervenție destul de scurtă, pentru că este important pentru mine să îi mulțumesc raportoarei, doamnei Lambert, pentru acest raport foarte amănunțit și sunt absolut de acord cu domnia sa că în mulți reprezentanți ai grupurilor noastre politice, într-un fel urmăresc uh, cam aceleași linii directoare și cred că soluțiile de compromis vor fi ușor de atins. Ehm, eu cred că prin competențele noastre putem oferi, de fapt, și o valoare adăugată pentru eh, Comisia eh, de Comerț eh, Interior. Ambele comisii au obligația de a crea garanții pentru ca drepturile tuturor cetățenilor care lucrează în Uniunea Europeană să poată fi garantate și protejate. Și îmi va face plăcere să colaborez cu doamna Lambert și cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc! Doamna Harkin. Doamna Harkin. Mulțumesc, domnul președinte, și eu uh, voi fi succintă pentru că sprijin ce a spus antevorbitoarea mea Cred că, într-adevăr, Gina a făcut o treabă minunată. Foarte puține avem de adăugat. Am câteva amendamente cu privire la egalitate și uh, uh disabilități uh, și capacitatea uh, cetățenilor nu numai de a beneficia uh, de drepturi care derivează uh, din cetățenia, cetățenia europeană, ci și din uh, convențiile. Uh, Gina a spus că s-ar putea să existe probleme, mai ales în ce privește competențele. Uh, a vorbit despre dizabilități și uh, uh, violența acasă casnică, uh, cred că e, cel mai important este că viziunile noastre converg și sunt sigură că va găsi o soluție și uh, compromisuri care să satisfacă pe toată lumea. Deci nu mai am nimic de adăugat. Uh, aștept cu mare nerăbdare cooperare de calitate cu Gin. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Handel. Ja, Jean Lambert, herzlichen Dank für die gute... Mulțumesc, Jean Lambert, pentru activitatea foarte bună desfășurată. Um, văd că există într-adevăr multe puncte de intersectare um, a subiectelor propuse prin amendamente, așa cum au spus și antevorbitorii și cred că vom ajunge la soluții fericite de compromis. Iar în ce privește drepturile consumatorilor, sunt absolut de acord cu opinia exprimată de Jean Lambert, trebuie să facem trimitere la drepturile consumatorilor, dar, pe de altă parte, nu este un domeniu strict legat de drepturile consumatorilor, cel căruia ne dedicăm noi atenția, pentru că există o legislație specifică deja existentă. Eu am făcut o serie întreagă de amendamente care încearcă să um, sporească calitatea Uh, directivei, inclusiv în ce privește subiectele uh, specifice de gen. Sunt uh, domenii care sunt deosebit de importante și pentru grupul meu politic și le voi susține. Eu cred că trebuie să avem formulări cât se poate de precise. Deci, cred că vom ajunge repede la rezultate bune. Încă o dată mulțumesc raportoarei. Madame Kunz, qui est rapportrice en commission Libe. Doamna Kunz, raportor pentru Comisia Libe. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, așa cum spunea Jean Lambert, am avut o dezbatere chiar la început pentru a decide în legătură cu aceste responsabilități comune sau împărtășite pentru, anume, pentru anumite aliniate și, din câte constat eu, majoritatea amendamentelor reflectă uh, viziunea Comisiei Libe, uh, una dintre problemele cele mai importante cu aceste noi tipuri de programe uh, care urmează după uh, anumite alte programe cu noul cadru este cât de mult putem să definim obiectivele chiar de la început având în vedere că bugetul anual se va baza pe programele anuale de lucră, deci va trebui să fim uh, suficient de specifici, dar nu suficient de uh, detaliați pentru a acorda uh, și suficientă flexibilitate comisiei pe această perioadă de șapte ani. Deci, iată, prin amendamentele noastre, asta încercăm noi să facem. O dilemă la care s-a mai referit uh, Jean Lambert și care a fost discutată și la Comisia Libe o reprezintă drepturi și cetățenie. Ce uh, acoperă aceste concepte? Uh, să vedem uh, care sunt uh, uh, implicațiile pentru cetățenii care nu sunt uh, europeni, de exemplu solicitanții de azil și migranții. Din câte constat eu, uh, va exista un sprijin masiv pentru a nu-i exclude pe cei care nu sunt cetățeni europeni, uh, dar care trebuie tratați în baza legislației legislației europene. De asemenea, și problemele legate de gen, identitatea legată de gen, o problemă discutată de asemenea la Comisia Libe. Uh, chiar eu uh, voi uh, trimite, am trimis amendamente acestei comisii și unele amendamente pe care le-am depus la Libe. Deci cred că avem o șansă reală de a obține un aviz bun care să sprijine rezultatul votului de la Comisia Libe. Există o problemă Uh, reală și care uh, a apărut și în legătură cu alte linii bugetare, respectiv ca linia bugetară generală. E foarte greu să vedem câți bani avem la dispoziție. Se pare că vom avea mai puțin bani decât pentru programele anterioare. Deci, noul concept încearcă să, să acopere și astfel de probleme. E uh, un aspect care a fost uh, discutat uh, și la, uh, discutat la bugete cu privire la cadrul financiar multianual. Încercăm pe aici pe acolo să obținem uh, mai mulți bani. Adesea spunem cât de importante sunt pentru noi uh, drepturile și cetățenia uh, dar în același timp cheltuim mai puțin bani pe alte chestiuni în alte domenii, dar încă o dată nu e o problemă care e de competența de comisiei noastre, uh, deci uh, încă o dată e foarte greu să decidem cifrele acum, dar uh, încă o dată e vorba de o problemă foarte importantă și nu putem să extindem prea mult sfera de aplicare pentru că asta înseamnă că vom avea mai puțin bani pentru mai multe obiective. Deși în acest sens cred că ar trebui să avem un echilibru pe, pe viitor în ce privește cadrul financiar multianual. Mulțumesc foarte mult, vom coopera și abia aștept să văd care vor fi amendamentele de compromis și cum putem proceda pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Lambert doriți uh, să luați cuvântul sau, aș, având în vedere că toată lumea v-a lăudat, uh, poate nu mai doriți să adăugați nimic? Doriți să ascultați poziția comisiei? Cine dorește să ia cuvântul numele comisiei? Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața și din partea noastră. Aș dori în primul rând să spun că uh, raportul ni se pare foarte bun și din amendamente reiese faptul că totul merge în uh, aceeași direcție cu propunerea comisiei. Aș dori însă să clarific câteva aspecte în ce privește articolul 4.1a Obiectivul acestui articol nu e să definească ale cui drepturi sunt definite, sunt acoperite uh, de acest uh, document. Scopul nostru este să ne asigurăm că drepturile uh, specifice legate de cetățenie ar trebui să fie promovate de instrument. Um, articolul 3 define, vine cu precizări. La articolul 3 se spune că grupurile afectate sunt toate persoanele. Deci intenția noastră nu este să definim instrumentul și să-l limităm doar la cetățenii europeni. Iată prima observație. În ce privește consumatorii și drepturile consumatorilor, de la articolul 4 4.1 există o uh, legătură foarte strânsă între drepturile consumatorilor și legislația care este discutată acum la DigiJustice și aici uh, intenția noastră nu este să cheltuim sume imense, dar trebuie să avem posibilitatea să ajungem la o sinergie cu celelalte articole și să sprijinim uh, politicile, strategiile noastre. S-ar putea să apară probleme dacă uh, se face transferul spre alte probleme. Deci am dorit să avem uh, fonduri anumite pentru anumite sinergii și anumite uh, strategii pentru cu, uh, sinergii cu celelalte articole. Și o altă observație generală, așa cum a spus toată lumea, e vorba de uh, o continuare a, program, a programului Progres doar în anumite aspecte, de exemplu, uh, lupta împotriva discriminării și încurajarea egalității de gen. Bineînțeles că în configurarea acestui program și în punerea lui în aplicare am dorit să avem sinergii cu strategii în ce privește ocuparea, uh, condițiile de muncă și așa mai departe, dar aș dori să spun că sunt, aceste aspecte sunt uh, acoperite și de alte programe programul uh, cu privire la schimbările sociale și la inovare. Deci, din perspectiva noastră, în faza de pregătire ar trebui să spunem foarte clar care este obiectivul acestor persoane, acestor programe, însă să nu uităm că încercăm și să ajungem uh, la sinergii între toate programele. Mulțumim, doamna Lambert! Mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc uh, colegilor pentru intervenții, mulțumesc și pentru laude. Cred că, într-adevăr, vom ajunge la formularea cea mai potrivită Uh, prin uh, compromisuri. Așa cum spunea reprezentanta Comisiei, uh, și Comisia și-a exprimat poziția favorabilă. Sigur că există o limită la sinergiile cu alte programe. Sigur că se pune și problema gestionării problemelor și e una dintre motivele, mele, motivele de îngrijorare care au, au fost exprimate de Comisia Econ și deci o parte dintre aceste legături și de schimburi între Digi Employment, Digi Justice uh, vor fi foarte importante în acest proces. Pentru comisia noastră e un aspect foarte interesant. Să așteptăm și să vedem cum experiența noastră și sinergiile cu alte uh, programe uh, funcționează. Așa cum spuneam, nu se poate, uh, nu se poate rezolva o, o astfel de problemă doar uh, uh, scriind un raport, dar așa cum spunea doamna Gönz, reducerea probabilă a fondurilor pentru aceste domenii e una dintre problemele pe care comisia noastră le înțelege și încearcă să le uh, rezolve prin restructurare, dar uh, adesea restructurarea nu înseamnă mai mulți bani. Dar lăsând la o parte aceste comentarii, cred că vom putea găsi un mod uh, potrivit uh, pentru a continua și vom obține un aviz puternic din partea Parlamentului pentru negocierile cu Consiliul. Pentru că e vorba de chestiuni foarte importante pentru noi. Și cei care fac parte din comisia noastră înțeleg bine aceste aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acestea fiind spuse, în 8 octombrie vom discuta amendamentele de compromis. Ele vor fi votate a doua zi și astfel doamna uh, Gönț la Comisia Libe să primească la timp avizul acestei comisii. Ajungem acum la următorul punct de pe de zi, la punctul 8. Aș dori să dau cuvântul acum doamnei Romana Nicol Mănescu, pentru proiectul de directivă cu privire la achizițiile publice efectuate în domeniul apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. E vorba de examinarea celor 133 de amendamente. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Thank you very much, Mrs. Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Înainte de toate, doresc să mulțumesc colegilor care au înaintat amendamente în legătură cu acest aviz pe marginea propunerii Comisiei. După cum ați menționat, avem 133 de amendamente care au fost deja înaintate și dacă analizăm conținutul lor, cred că Comisia noastră va reuși să îmbunătățească din perspectiva ocupării forței de muncă calitatea legislației în acest domeniu în ce privește oportunitățile pe fața de muncă, transparența și nediscriminarea. Există printre aceste 133 de amendamente câteva care se suprapun și, bineînțeles, voi uh, propune colegilor amendamente de compromis, considerentele și articolele, eh, considerentul 4, care se referă la rolul general al achizițiilor publice, considerentul 5, pe marginea propunerii directivei cu considerații din perspectivă socială, articolul 31 privind contractele, inclusiv pentru workshop-uri și pentru acțiunile sociale, întreprinderile sociale. Noi am menționat exemple legate de persoanele dezavantajate Articolul 55 um, um, de asemenea are o serie de uh, amendamente care se suprapun și articolul 70. După cum am spus de la început, o serie întreagă de amendamente sunt într-adevăr foarte binevenite și vor reuși să îmbunătățească propunerea Comisiei, dar există de asemenea amendamente care probabil vor necesita o discuție mai aprofundată cu autorilor și cu raportorii din umbră, pentru că în acest caz uh, sunt amendamente care se referă la criterii sociale cu caracter de obligativitate și uh, eventual uh, amendamente care se opun deja din acest punct de vedere unor criterii existente, va trebui să vedem cum putem cădea de acord asupra lor. Există amendamente care propun să eliminăm în totalitate criteriile legate de costurile cele mai reduse și, de asemenea, ă, ă, propuneri legate de preferințele ă, care să fie determinate în acordarea respectivelor comenzi. Deci, va trebui să discutăm aceste aspecte în reuniunea cu raportorii din umbră. În legătură cu amendamentul articolul 71 privind sistemul de vouchere pot înțelege rațiunile ă, care au determinat înaintarea acestui amendament, dar mă întreb dacă acesta este locul potrivit pentru un asemenea tip de amendament. Și mai există alte 40 de amendamente care uh, sunt de natură orizontală, nu sunt foarte strict legate de aspectele specifice ocupării forței de muncă, ci țin mai degrabă de uh, competențele Comisiei INCO. Deci trebuie să vedem dacă este datoria noastră să le introducem aici sau nu pentru că o parte din aceste amendamente sau de amendamente de acest gen au fost avansate deja în uh, comisiile IMCO și LIBE. Deci, contribuțiile colegilor prin amendamente au fost valoroase, le mulțumesc și sper că, într-un final, să putem ajunge la rezultate foarte bune. Mulțumesc foarte mult! Doamna text. Merci, Madame la Présidente. În prealabil... doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să subliniez și să confirm faptul că e nevoie de o directivă specifică în ceea ce privește achizițiile publice în sectorul apei, energiei, transporturilor și a serviciilor poștale. De ce anume? Tocmai pentru că statutul acestor entități, e vorba și de servicii de interes public general, uh, așa cum sunt ele definite de către autoritățile publice, uh, permit anumite compensații, anumite finanțări care reprezintă derogări față de uh, procedura obișnuită a achizițiilor publice. Deci nu pot fi considerate ca fiind întreprinderi ca oricare alte întreprinderi care operează într-un sector concurențial. Este deci normal ca acestea să fie supuse acelorași reguli, acelorași obligații ca și entitățile publice, care sunt în mod clar definite în proiectul de directivă și în raportul domnului Tarabella în ceea ce privește organizarea acestor achiziții publice. Acolo sunt specificate toate obligațiile legate la calitatea locurilor de muncă, criteriile sociale, criteriile de mediu, uh, constrângerile care există, regulile care există în privire în materie de subcontractare și așa mai departe. Deci, împărtășesc poziția raportorului pe fond. Și anume, să refuzăm excluderea în aplicarea acestei directive a oricărui sector, indiferent că e vorba de sectorul apei, serviciilor poștale, transporturi sau energie. Însă, în schimb, sunt de părere că dacă într-adevăr e pertinent și e corect să votăm o directivă pentru organizarea achizițiilor publice specifice pentru anumite sectoare, ei bine, în același timp trebuie să precizăm, să afirmăm clar, să subliniem clar motivul pentru care există această directivă specifică și deci să amintim în această directivă faptul că acest sector ține de servicii de interes general, servicii publice, cu anumite obligații specifice pentru aceste organisme și entități publice și, în consecință, există obligații care reprezintă derogări. Există anumite constrângeri, aș spune eu, Uh, destul de mari, după părerea mea, în modul în care se pot organiza aceste achiziții publice. Dar, în schimb, recunoaștem acestor entități un statut specific. Deci acesta este motivul pentru care eu susțin pe deplin toate amendamentele care amintesc acest lucru, care fac trimitere la protocolul 26 anexat tratatului de funcționare al Uniunii Europene. A, doresc să amintesc faptul că acest protocol 26 se referă la modul în care uh, funcționează și care sunt regulile care se aplică entităților de interes public și general și definește autoritățile, uh, definește competențele ce sunt acordate entităților publice care se bucură astfel de competențe discreționare pentru a organiza achizițiile publice. E vorba de articolul 14, de asemenea, și a, al tratatului, nu numai de protocolul 26. De aceea cred eu că ar fi bine să amintim acest lucru în text. Și să amintim, de asemenea, în acest aviz, această trimitere la aceste organisme de interes public și general care justifică, de fapt, reprezintă baza pentru care noi luăm această decizie. Mulțumesc, doamna președinte. Thomas Mann, nu doriți? Nu mai sunt alte solicitări de luare de cuvânt? Thomas Handel. Ja, Frau Vorsitzende. Doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi, în acest context doresc să mă refer la câteva puncte care au fost menționate deja de către raportoare. E vorba de dezbaterea problematic legată de oferta cea mai convenabilă din punct de vedere economic sau costurile cele mai scăzute. Ei bine, prețul cel mai mic a declanșat deja discuții în acest Parlament într-un alt context. Dacă noi, într-o directivă, introducem din nou acest criteriu al costurilor celor mai reduse, atunci probabil că presiunea concurențială va, fi, va deveni o povară asupra forței de muncă. Eu cred că nu trebuie să le dăm apă la moară celor care încearcă să exercite oricum presiunea asupra forței de muncă. Eu cred că uh, în ce privește aceste achiziții publice, uh, cred că în ce privește uh, avantajele economice trebuie să creăm o marjă suficient de largă de mișcare, astfel încât să nu încălcăm legislația muncii, nici cea europeană, nici cea internațională. Pentru că există și o convenție 94 a Organizației Mondiale a Muncii Uh, care se referă la achizițiile publice și aici există și principiul aceeași retribuție pentru același tip de activitate. Eu cred că trebuie să uh, uh, nu trebuie să ne orientăm oferta și în funcție de prețurile cele mai scăzute, pentru că se va ajunge la tentația de a practica un dumping salarial. Iar în ce privește amendamentele 95 eh, și 112, eu cred că eh, trebuie să fie aplicată și directiva privind transferurile de eh, profesionale pentru a evita riscul de dumping salarial. În al treilea rând, eu cred că la următorul punct de pe ordinea de zi vom reveni asupra unui subiect esențial care va fi atitudinea noastră legată de acordurile tarifare reprezentative, pentru că și în ce privește achizițiile publice, cel care face oferte trebuie să uh, țină seamă de criteriile tarifare reprezentative. Amendamentul 111 este cumva legat de acest aspect. Respectarea unor standarde legislative poate fi garantată în totalitate uh, doar dacă uh, atât contractantul principal cât și subcontractantul oferă și garanții dacă nu ținem seama de uh, garanții esențiale, uh, uh, inclusiv în ce privește numărul de subcontractanți, atunci substanța care ține de dreptul la muncă ar putea să fie diluată de către eh, numărul mare de subcontractanți. Eu cred că toți trebuie care uh, sunt implicați într-o asemenea achiziție publică să își asume și responsabilități sociale și tarifare, să nu le lăsăm portițe piețe de scăpare subcontractanților. Uh, Birgit Sipel. Și acum doamna Birgit Sipel. Mulțumesc, doamna președintă. Eu nu m-am uh, ocupat intens legat de acest dosar, dar vreau să mă refer la un subiect la care raportoarea uh, uh, l-a atins. Soci... Criteriile sociale să fie problematice nu cred. Pentru că, din câte știu eu, amendamentele se referă la respectarea unor norme în acest domeniu. De ce ar trebui să devină o problemă ca noi să le reiterăm? Noi trebuie să spunem că, într-adevăr, e de la sine înțeles ca toate obligațiile și normele care funcționează în domeniu să fie respectate. Cred că ar fi binevenit să avem asemenea uh, Uh, specificări pentru că de multe ori s-a discutat în comisia noastră că subcontractanții înclină să nu respecte aceste norme. Eu cred că obligarea tuturor contractanților principali și subcontractanților în ce privește ofertele publice de achiziții ă, trebuie să respecte normele existente, iar cine nu respectă normele existente poate fi eliminat din această competiție pentru că cine nu respectă ă, aceste legi trebuie într-adevăr să fie eliminat. Altfel am putea argumenta, exagerând puțin, că ă, ă, noi sugerăm că cine nu respectă normele ar putea fi eliminat. Pe asta înseamnă că îl stimulăm de-a dreptul să încalce regulile. Noi, în calitate de Comisie de Ocupare, trebuie să stabilim o linie foarte clară. Ceea ce s-a decis, ceea ce consideră o obligație prin legislația națională, legislația europeană sau în baza acordurilor tarifare, trebuie să fie respectat atât de către contractantul principal cât și de către subcontractați. Deci, cred că inclusiv în cazul subcontractanților trebuie să existe o regulă. Nu este o problemă ca la achizițiile orizontale să avem mulți subcontractați, dar în achizițiile verticale, acolo unde uh, Eh, toți subcontractanții eh, ar trebui să rămână în, același, în aceeași linie, pentru că altfel, dacă există tot mai mulți unul sub altul, atunci ultimul care a tras cumva cartea uh, negativă, să zicem așa, ar putea să aibă, să ofere prețurile, salariile cele mai mici și trebuie să evităm această situație. Mulțumesc. Mai sunt și alte uh, solicitări de luare de cuvânt, se pare că nu este cazul, atunci am să dau cuvântul doamnei Mănescu din nou. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru luările de cuvânt. Sunt întru totul de acord cu ce s-a spus, respectiv că trebuie să respectăm protocolul 26, că trebuie să respectăm legislația europeană, uh, legislația europeană a muncii, toate normele sociale pe care ar trebui să le respectăm. Și în acest caz, în uh, cazul uh, achizițiilor publice, așa cum s-a spus, mai ales în domeniul acestor servicii a serviciilor de interes uh, public, trebuie să fim foarte prudenți să ne asigurăm că uh, drepturile lucrătorilor sunt cu adevărat respectate. Sunt de acord cu o astfel de afirmație. Cu toate acestea, trebuie să mărturisesc că mie nu mi se pare foarte relevant pe o piață liberalizată și, uh, având în vedere uh, concurența neîngrădită, să uh, o aplici cu forță astfel de criterii sociale. Sigur că trebuie să respectăm normele europene, așa cum am spus și înainte. Am făcut acest lucru, bineînțeles că e loc de mai bine, putem să încurajăm uh, progresele și probabil că e nevoie de uh, progrese, dar uh, aceste criterii sociale impuse cu forța ar putea să ducă la o concurență uh, limitată și nu la o concurență uh, liberă pe piață. Aici ar trebui să continuăm să, dezbate, să dezbatem și sunt uh, aproape sigură că la uh, Uh, ședințele cu raportorii din umbră vom reuși să ajungem la o soluție bună cu toată lumea și din acest punct de vedere. Sper, în orice caz, ca săptămâna viitoare la Strasburg să putem să avem o astfel de uh, reuniune, astfel încât să putem să uh, discutăm în continuare și să perfectăm ultimile, uh, ultimele amănunte uh, pe care le-am discutat în linii mari astăzi. Mulțumesc! Mulțumim, doamne, doamnei raportor. Înainte să vă dau cuvântul uh, și îmi cer scuze pentru asta, ar, trebui să, ar fi trebuit să menționez. Uh, mă îngrijorează un fapt, în dezbatere nu a intervenit sau nu s-a spus faptul că miza în afara Uniunii Europene uh, să fie menționată clar. Mi s-a spus că s-ar putea să acoperim și acest motiv de îngrijorare. Știu că Comisia INTA își va uh, pronunța și ea avizul, dar ar trebui să ne gândim, să vedem cum în achizițiile publice cu țările terțe, de exemplu, cum uh, lansarea unor astfel de uh, achiziții publice prin licitații uh, care să fie uh, deschise și întreprinderilor din țările terțe din Europeană, ar trebui să vedem cum putem să tratăm aceste achiziții pe baza unor criterii care să fie considerate un schimb just, echitabil. Ar putea fi vorba de criterii de ordin social, e vorba de elemente foarte importante și cred că e indispensabil ca acest mesaj să plece chiar de la comisia noastră. Deci, dacă uh, aveți uh, curiozitatea să uh, examinați uh, amendamentele care să preiau această idee și dacă uh, nu vi se pare că în aceste amendamente uh, e acoperit acest aspect, poate, acest aspect putem uh, să îl rezolvăm cu un amendament oral, o chestiune foarte, foarte importantă. Îmi cer scuze față de doamna raportor uh, pentru că am intervenit pe această temă după intervenția ei finală. Credeam că e un aspect important. Știu că toată lumea va uh, depune amendamente de compromis pe săptămâna viitoare la Strasburg, astfel le vom putea analiza cu ocazia uh, reuniunii din 17 septembrie și vom putea vota aceste amendamente și de această dată a doua zi. Am încheiat și cu acest punct de pârnea de zi și acum îi dau cuvântul doamnei Marian Harkin pentru examinarea amendamentelor la raportul său cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare și în acest caz avem 291 de amendamente, 53 din partea doamnei raportor și, după cum știți, avem o problemă de uh, calendar o vom uh, discuta. E vorba de problema legată de Comisia Agri, uh, care e comisie asociată uh, pe codecizie cu privire la un articol. Articolul 4.3. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că mă bucur să văd că uh, toate grupurile sprijină Fondul European de Ajustare la Globalizare, cu excepția grupului ECR, care a respins uh, propunerea Comisiei. Toate avizele, așa cum spuneați, uh, le-am primit. Nu avem avizul AGRI, dar de la celelalte comisii de control bugetar, INTA, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social, toată lumea e în favoarea continuării acestui fond. E foarte important acest sprijin pentru că, poate știți, există o minoritate de blocaj la Consiliu și chiar ieri m-am întâlnit cu președinția și am fost informată că, din păcate, uh, numele în ce privește uh, din această minoritate de blocaj cresc. Totuși, președinția cipriotă pare să sprijine acest fond, continuă să facă propuneri alternative și mi s-a spus uh, că în proiectul, proiectul meu de raport reprezintă o bază bună de negociere cu Consiliul, mai ales abordarea pe care am uh, avut-o și pe care o au și a colegii în amendamente în ce privește chestiunea fermierilor. Următorul grup de lucru are loc la, în septembrie, undeva la începutul lui octombrie, și uh, foarte multe amendamente au fost uh, depuse pe această temă, nevoia de o cofinanțare mai mare. În general, uh, unele state membre sprijină uh, cofinanțarea, altele nu. Altele spun că această propunere ar trebui să fie cât mai fiabilă și mai operațională pentru statele membre. În ce privește fermierii, ei au informat că, a fost informată că inițial majoritatea statelor membre erau împotriva, acum se pare că uh, sunt în proporții de jumătate-jumătate. Sigur că există posibilitatea ca uh, bugetul uh, PAC să fie redus, dar e un aspect interesant. În ce privește pe, uh, persoanele independente, persoanele fizice autorizate, există o probleme. Unele state membre nu știu cum să definească aceste persoane fizice uh, autorizate. Și iată, revenim la această problemă la fiabilității propunerii. Și înainte de a trece la raport, chiar dumneavoastră, doamnă președinte, ați identificat o altă problemă, uh, problema cea mai importantă, respectiv calendarul Agri, în conformitate cu calendarul lor, doresc să voteze acest aviz în luna decembrie. Ceea ce ar însemna că președinția cipriotă uh, va fi fost finalizată și uh, această președinție mi-a spus că dacă ar primi un uh, aviz din partea Parlamentului, poziția lor ar fi uh, întărită pentru că tot timpul trebuie să revină cu noi uh, propuneri alternativă. Deci, cred că ar fi important să obținem poziția Parlamentului cât mai repede cu putință. În ce privește amendamentele, aș dori să le mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Există probleme de uh, viziune, dar există și chestiuni comune. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la uh, aspectele cele mai importante. Există câteva amendamente cu privire la titlu. Sigur că uh, totul depinde de acordurile și uh, compromisurile rezultă. Există amendamente și cu privire la rolul organismelor regionale. Eu sunt favorabile lor pentru că astfel vom îmbunătăți și eficiența uh, acestui fond. Există amendamente cu privire la îmbunătățirea uh, eficienței uh, intervenției acestui fond. Una dintre chestiuni o reprezintă cadrul financiar multianual. Uh, există câteva precizări. Versii au spus că ar trebui să incorporăm acest fond în fondul social sau să avem o linie bugetară sub, uh, separată uh, au fost idei bune, dar nu știu dacă sunt uh, cu adevărat ușor de pus în aplicare. Există amendamente cu privire la uh, rate ridicate de cofinanțare. Unii au propus 95%, uh, unii sunt uh, satisfăcuți de ratele actuale de cofinanțare și aici cred că putem ajunge la un compromis. În ce privește criteriile de intervenție, au fost uh, și alte amendamente, numărul de, de, de concedieri necesare pentru a declanșa uh, acest fond. Unii au spus că e necesar un, uh, pro, uh, un prag de 200, unii au propus 50. Doamna Zubăr vorbește de cel puțin 500 de angajați, deci iată aici nu avem un numitor comun, dar sper să putem ajunge și aici la compromisuri. Una dintre chestiunile cele mai importante din acest raport o, o reprezintă um, amendamentele cu privire la sfera de aplicare. Uh, uh, dacă avem o ruptură sau dacă ar trebui să uh, există o astfel de problemă legată de criza economică. O nouă idee care a fost uh, propusă e ca acolo unde există un număr mare de lucrători concediați în una sau mai multe regiuni, uh, Uh, care apar în urma operațiunilor de restructurare. Deci să nu se vorbească doar de lucrătorii concediați, ci uh, și uh, con uh, concedierile uh, rezultate în urma restructurărilor. Domnul Darden a făcut această propunere. Sigur că e o propunere care ar schimba radical acest uh, fond european de ajustare la globalizare. Am primit uh, documentul uh, inițial de la comisie. De fapt, uh, chiar comisia la început s-a gândit la o astfel de propunere, apoi și-a schimbat poziția. Și aș dori să știu care este poziția colegilor noștri pe această temă, pentru că, după cum am spus, se schimbă radical uh, conținutul Fondului European de Ajustare la Globalizare. Și mai se, pun, se mai pune o problemă. Dacă se procedează astfel într-un domeniu, de ce să nu facem peste tot? Pentru că unii se spun nu se poate face acest lucru în domeniul agriculturii, nu se poate anticipa. Deci, uh, dacă putem anticipa în anumite uh, uh, domenii, de ce să nu putem anticipa și în domeniul agriculturii? Așa cum spunea doamnei uh, Steinbruck, uh, garantarea pentru tineri, uh, un aspect care este important și pentru comisia noastră. Foarte pe scurt, pentru a mai vorbi despre fermieri. În general, pare că toată lumea e de acord că nu ar trebui să avem o schemă specială pentru fermieri. Există puncte de vedere diferite pe această temă, însă cei care consideră că fermierii ar trebui să fie tratați eh, ca persoane fizice autorizate sau ca doamna Zuber, care a spus că ar trebui să excludem total fermierii, nu pot să sprijin o astfel de idee, însă, în general, opinia pare să fie că lucră eh, fermierii ar trebui să fie tratați ca ceilalți lucrători. Există uh, alte uh, dezacorduri, unele ehm, Domnul uh, uh, Darden, de exemplu, spune că uh, uh, gestionarii sau geranții uh, ar trebui să fie excluși. Deci doamna Zuber spune că orice lucrător, indiferent de statură, ar trebui să fie excluși. Doamna Bauer a spus că ar trebui să excludem lucrătorii sezonieri. Uh, nu prea înțeleg de ce aș dori să mi se motiveze. Mă apropiu de sfârșit, domn președinte. Există câteva uh, amendamente cu privire la uh, indemnizațiile pecuniare. Unii ar dori să renunțăm la ele. Uh, eu, ca și alți colegi, uh, considerăm că ar trebui să fie menținute, dar să fie reglementate strict și, care, și nu ar trebui să uh, intervine aici răspunderea statelor membre apoi uh, sumele care ar putea fi uh, investite în uh, active fizice. Eu am propus să creștem pragul de la 5.000 la 25.000 de euro, pentru că având în vedere sumele implicate, cred că 35.000 de euro e o sumă prea mare, dar merită să aprofundăm dezbaterea. Doamna Beres a făcut o sugestie, dacă o întreprindere să se, e închisă, ar trebui să folosim acest fond european de ajustare pentru ca uh, uh, angajații să fie, uh, să fie implicați. Încă o sugestie care merită atenția noastră. Și, în fine, domnul Mann și alții, uh, și eu am depus anumite amendamente în ce privește faptul că e nevoie de o interacțiune bilaterală proactivă reiese acest lucru clar din uh, solicitările care au apărut în uh, grupul de lucru, deci interacțiunile între autoritatea de gestionare din statele membre și Comisia Europeană, cu cât uh, această interacțiune e mai, mai strânsă și mai proactivă, cu atât situația evoluează pozitiv. Și apoi și implicarea uh, partenerilor sociali. Iată foarte pe scurt uh, un rezumat al conținutului uh, amendamentelor. Așa cum am spus, problema cea mai importantă este dacă includem restructurile sau nu și, în fine, un ultim comentariu. Având în vedere că există această minoritate de blocaj tot mai mare la Consiliu, uh, există unele state membre care consideră că nu e vorba de competența Uniunii Europene, Uh, și președinția cipriotă consideră că așa e, cred că ar trebui să uh, vedem acest lucru ca o oportunitate de a uh, reduce bugetul, pentru că nu avem linie bugetară, deci cred că cu cât Parlamentul sau Comisia noastră își exprimă poziția în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare, cu atât va fi mai bine pentru viitorul acestui fond, dacă acest fond va mai are vreun viitor. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnei raportor. Domnul Sercas și după aceea domnul Thomas Mann. Gracias, doamna președintă. Mulțumesc, doamna președinte în numele domnului Frederic Darden, care din păcate nu este prezent, uh, vreau să exprim poziția grupului nostru în ceea ce privește temele generale evocate de doamna Harkin și aș vrea să mă refer și la amendamentele care au fost înaintate de domnul Darden. Problemele pe care le avem, de fapt, sunt, de, sunt două și sunt de acord cu doamna raportor. Prima problemă este a Parlamentului European, este uh, problema aceasta a răspundere și acest fond care trebuie să rezolve dificultățile, nu a reușit să rezolve aceste dificultăți. Și vedem vedem care este situația. Știm cum stă situația la Consiliu, în rândul comisarilor. Uh, noi trebuie să fim uniți și să facem față acestor probleme legate de uh, globalizare și uh, problemelor legate de criză. Situația este că acum se dorește distrugerea unui instrument care nu, nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit menirea. Și e vorba de zeci de mii de lucrători în, mai ales în acele țări care în momentul de față se confruntă cu probleme mari din cauza crizei, lucru care mie mi se pare absurd. Și așa cum spunea și doamna Harkin, există oameni care, de fapt, lucrează în detrimentul Uniunii Europene, care vor să distrugă Uniunea Europeană și de aceea își doresc dispariția unor astfel de instrumente. Eu vreau să perpetuăm acea Europa care ne-a permis să prosperăm timp de 60 de ani. Asta trebuie să facem noi și, având în vedere această teză și anume că în, aceast, în acest joc bugetar, care de fapt e mai degrabă simbolic. Uh, sunt unii care spun că trebuie să reducem, reducem, reducem. Dar atunci ce facem? Vom reduce toate sumele legate, spre exemplu, de formarea și pregătirea lucrătorilor? Nu. Eu cred că trebuie să conlucrăm în așa fel încât să transmitem un, un semnal clar și anume că nu se poate continua cu astfel de tendință la nivel de Consiliu. A doua întrebare, de asemenea, este una foarte clară și anume că cei care își doresc distrugerea acestui program își pot pune întrebarea ce se va întâmpla ulterior. E vorba de 80% din agricultură, e vorba de alte domenii de activitate. Ce se va întâmpla cu ele? Care sunt motivele? Cum ne vom descurca? Uh, acest fond trebuie să continue, trebuie să existe pentru a face față crizelor industriale și diferitelor crize care pot apărea ca urmare a mondializării, a globalizării. Uh, agricultura are probleme mari, e adevărat, însă uh, fondul acesta poate ajuta la rezolvarea anumitor probleme. Mai mult decât atât, agricultorii, dacă au probleme, aceștia trebuie să poată să facă apel la un astfel de fond. Aceasta este logica generală, însă nu vreau să existe uh, logici uh, specifice care să nu țină seama de privirea de ansamblu. Și atunci, uh, Frederic Darden a înaintat un amendament care mie mi se pare foarte important și care are drept scop dorința aceasta de a salva acest fond și care să fie, uh, să aibă o pregnanță și mai mare pe viitor. Ar fi foarte util uh, dacă într-o bună zi am putea avea o legislație europeană, o decizie cadru în ceea ce privește restructurările și în așa fel că să există o legătură cu acest fond de adaptare la uh, globalizare. E vorba de situații de criză și în acest sens noi suntem de acord cu această sugestie. Apoi, rata de finanțare și mai ales finanțarea întreprinderilor uh, uh mici și mijlocii. Bun, uh, noi n-am vrea să existe excepții și derogări, pentru că întreprinderile trebuie să cofinanțeze anumite lucruri. Și acele întreprinderi care sunt mai mari și care sunt mai bogate uh, ar fi în concurență cu acele întreprinderi mai mici și mai sărace. Nu, nu știu dacă e un argument. Ideea e bună, însă în momentul acesta în care ne confruntăm cu dificultăți, acest lucru nu ar avea decât o consecință și anume că ar slăbi uh, impactul și importanța pe care le-ar putea avea acest fond în intervențiile sale. Și nu vrem să uh, provocăm acest lucru. Apoi, un alt aspect referitor la buget. Am fi vrut, bineînțeles, să fie un buget mai mare, însă trebuie să fim prudenți și prudența cere din partea noastră să menținem status quo. Iar în final, cred eu că trebuie să menținem, din punct de vedere practic, uh, pentru a putea continua aplicarea fondului în uh, țările noastre, să menținem, pentru că ar fi util, dotările care există uh, referitor la numărul de lucrători dintr-o întreprindere pentru ca fondul să poată interveni și poate că ar fi bine să extindem această posibilitate și către alte întreprinderi. În definitiv, doamna Harkin, uh, tot ceea ce susținem în Parlamentul European este de fapt că fondul acesta de fapt reprezintă interesele cetățenilor europeni. Și știm care sunt dificultățile bugetare, știm care sunt dificultățile pe ansamblu cu care ne confruntăm, însă noi, angajamentul nostru principal este luat față de alegătorii noștri, față de cetățenii europeni. Trebuie să ne uh, punem chestia asta în minte odată pentru totdeauna și să nu mai pierdem din vedere. Nu putem slăbi, nu putem uh, pune în pericol puținele instrumente pe care le avem pentru a ajuta cetățenii. Și fondul acesta reprezintă un astfel de instrument. Așa că noi ne-am luat un angajament și trebuie să mergem până la capăt. Trebuie să vedem care sunt argumentele domnului Barroso, care sunt argumentele Consiliului și să înaintăm și argumentele noastre. Și de aceea trebuie să menținem o poziție fermă, să fim, dăm dovadă de unitate și de solidaritate în cadrul Parlamentului pentru a apăra existența acestui fond. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și acum Thomas Mann și apoi doamna Zuber. Mulțumesc, doamnă președintă. Doream să sprijin ceea ce, să susțin ceea ce a spus Alessandro. Mi-a spus atunci, și exista și în țara mea o mare rezervă, că vis-a-vis de un uh, plan european de ajustare la globalizare. Pentru că dacă acest uh, demers va fi doar unul strict uh, simbolic, atunci nu va fi în regulă. Oamenii trebuie să înțeleagă uh, că noi prin acest fond dorim ca în restructurarea economică să creăm oamenilor șansele să se recalifice pentru a putea garanta o dezvoltare durabilă. Știu că multe state au avut rezerve, dar eu mă bucur că există acest fond european de ajustare la globalizare. Nu este un fond gigantic, dar el poate să aibă multe efecte pozitive. Și cea de-a doua observație, pentru că tot se transmite prin internet emisiunea noastră, oamenii știu Uh, ce se poate întâmpla. Alessandro, votul parlamentarilor uh, în favoarea celor care sunt loviți de șomaj uh, poate să fie auzită. Din rândurile noastre există observatoare, observatori care la fața locului în statele membre se informează în legătură cu ceea ce se întâmplă. Și eu în țara mea particip la asemenea analize, pentru că dorim să transmitem date cât mai concrete pentru ca și ajutorul, sumele care vor fi distribuite, să fie distribuit echitabil. Iar uh, banii trebuie să ajungă și la cei mai uh, neajutorați pe piață, la cei mai săraci. Numeroasele amendamente um, care se referă la structurile agricole, um, de fapt um, nu ar trebui să se refere la Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru că există suficiente subvenții pentru agricultură. În ce privește uh, accesul la acest fond, există într-adevăr o mare birocrație, dar noi trebuie să folosim toate ocaziile pentru a spune despre ce este vorba. Și uh, chiar noi, eurodeputații, trebuie să ne implicăm implicăm în popularizarea acestor șanse. Trebuie să existe o distribuție echitabilă, iar dreptatea înseamnă ca oamenii să vină unii în întâmpinarea celorlalți pentru a elimina birocrația. În numeroase amendamente există referiri la tinerii care nu au uh, șanse de a accede lesne la piața muncii. Bineînțeles că trebuie să-i ajutăm, bineînțeles că trebuie să reușim să le facilităm accesul pe piața muncii acolo unde există încă joburi pentru ei. Eu cred că în ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare este nevoie ca anumite state membre care au încă rezerve față de acest fond să renunțe la ele pentru că el poate deveni foarte util pentru toți. De aceea merită să-l susținem. Merci și mulțumesc. Există încă mulți colegi înscriși și cum uh, timpul este limitat, uh, vă rog să aveți intervenții limitate. Doamna Zuber, prima. Obrigada. Um, în primul lugar, eu sunt... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, aș dori să adresez o întrebare, în așa fel încât să putem Uh, reflecta pe marginea răspunsului ulterior. E vorba de un aspect la care noi, în comisia noastră, trebuie să ne gândim. Un aspect legat de modul în care funcționează acest fond. Până unde politicile uh, Uniunii Europene, ale Comisiei, ale instituțiilor europene în general, până în, la ce punct aceste politici evită apariția unor uh, disponibilizări masive în cadrul Uniunii Europene. Uh, în ce fel acest fond poate interveni pentru a preveni astfel de situații. Conceptul acesta de criză neașteptată care figurează în regulamentul acestui uh, regulament e un concept destul de relativ, pentru că în momentul în care Troica aplică anumite măsuri pe care le aplică de obicei, ceea ce se speră este să se rezolve dificultatea respectivă, să se depășească acel moment de criză și cred că ar fi o formă de neresponsabilizare a politicilor ce sunt astfel aplicate și e vorba de un concept destul de relativ, e vorba de o chestiune filozofică. Aici nu avem timp suficient pentru a dezbate, însă cred că ar fi bine să vedem ce fel de acorduri putem obține pentru ca să putem respecta criteriile de eligibilitate necesare pentru a putea participa la acest fond. Mă refer la numărul de lucrători cărora se poate aplica uh, acest fond. Noi propunem în acest caz să extindem acest concept concept la regiuni, în așa fel încât acest fond să poată fi aplicat unui sector de activitate economică, fără să se țină seama de aspectul regional. Și atunci, de ce am introduce anumite limitări de accesare a acestor fonduri? Vrem să ajungem la un acord, în așa fel încât să se respecte finanțarea pe care noi o considerăm a fi pozitivă și uh, uh de dorit pentru acest fond. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Lambert și apoi domnul Boulon. Mulțumesc, doamna președinte, și doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pe această temă. S-a, da, raportorul nostru din umbră este la o conferință referitor la ocupare și nu poate lua cuvântul acum pe această temă, așa că am să-mi prezint eu amendamentele și ideile domnului Harkin. Și în introducerea sa, doamna Harkin a spus că a fost încântată să poată colabora cu diferiți colegi pentru ca acest raport să fie unul unitar. Și există referiri și trimiteri la sfera de aplicare. E foarte greu să găsești Uh, motivele și argumentele pentru a justifica de ce se procedează într-un fel sau altul, de ce se elimină un fond în loc să-l restructurăm și așa mai departe. Așa că um, de ce uh, se exclud anumite aplicații și anumite solicitări, uh, care este contextul istoric al modului în care a funcționat acest fond, modul în care putem extinde sfera de aplicare și noile categorii ce pot fi incluse. Fermierii Evident că ei întotdeauna s-au confruntat cu dificultăți și poate că ar putea fi incluși, însă părerea noastră este că ne-am put- am putea să acceptăm o astfel de incluziune a fermierilor la solicitarea acestui fond, dar respectând exact aceleași criterii și aceleași condiții ca și în celelalte sectoare de activitate. Deci am putea face acest lucru. De aceea e nevoie să nu pierdem din vedere sfera de aplicare inițială a acestui fond. Poate că ar trebui să existe oarecare flexibilitate suplimentară în ceea ce privește definirea unui sector de activitate activitate. Anumiți lucrători dintr-un anumit sector de activitate pot fi excluși comparativ cu alți, cu alți lucrători din alt sector de activitate. Și așa, așa că nu ar fi bine să avem această discrepanță. Uh, pentru că oamenilor le vine greu să înțeleagă de ce există astfel de discrepanțe. Apoi, în ceea ce privește uh, pragul acela, dacă ar trebui să-l depășim sau nu, numărul de lucrători. Ei bine, nu cred că ar fi bine să avem două fonduri diferite pentru a uh, face față efectelor globalizării. Ar fi poate e ideal să avem o analiză, o abordare de la caz la caz pentru a vedea exact despre ce anume discutăm, pentru că aici, așa ca o ceapă, există mai multe straturi ce trebuie Uh, dezlânate pentru a înțelege care este situația. Am avut situații destul de ciudate în trecut în care anumite state membre au putut face apel la instrumente de finanțare uh, pentru anumite situații, alte state membre au putut să facă apel, dar doar pentru anumite sectoare sau doar pentru anumite situații. Uh, Știm că au existat anumite întreprinderi mari care au fost restructurate și care totuși au înregistrat profit și care au putut face apel la fond și poate că n-ar fi trebuit uh, de asemenea, suntem de părere că dacă e vorba de o măsură de solidaritate, atunci întrebarea referitor la acele state membre care se confruntă cu, în mod acut cu, friz, cu criza și cu situație de criză, poate că acest, uh, această finanțare ar putea să fie uh, în principal adresată acestor state membre, pentru că, de fapt, astfel vom susține lucrătorii din acele state membre și acesta e un aspect care trebuie să fie luat în considerare. Evident că mai există și alte amendamente care încă nu au fost discutate aici, dar care pot fi luate în considerare. Le vom analiza în continuare împreună cu doamna Hart Harkin și cu raportorii din umbră, în așa fel încât să putem ajunge la o concluzie pozitivă. Regretăm faptul că termenele de depunere a amendamentelor au fost atât de strânse și că ne presează timpul atât de mult pe marginea acestui subiect. Transmit deciziile raportorului pe această temă. Mulțumesc și acum domnul Filip Boulon. Mulțumesc, doamna președinte. Ați cerut să fim succinți. Am să fiu succint, cu atât mai mult cu cât uh, multe idei pe care doream să le exprim au fost deja preluate de domnul Thomas Mann, de domnul Sercas și uh, în ceea ce vrește fondul, întemeierea, justificarea acesteia și așa mai departe. Știți că am avut de, de multe ori ocazia în Franța să utilizăm acest fond uh, pentru 2000 de salariați de la Peugeot și Citroën care au fost astfel disponibilizați și merg în aceeași direcție ca și colegii în ceea ce privește neaplicarea uh, referitor la agricultori sau aplicarea exact a exact acelorași reguli. Trebuie să existe un buget prevăzut pentru acest lucru și nu trebuie să utilizăm acest fond de ajustare la globalizare pentru a compensa anumite acorduri prost încheiate. Uh, nu știu dacă vă amintiți, am propus o creștere a acestui fond uh, la 55 de milioane în loc de 50, așa cum propusese Comisia inițial, în contextul actual și asta în ciuda uh, părerilor anumitor state membre care ar dori, de fapt, să îl înlăture cu totul. Iar în concluzie, eu aș spune că, din punctul nostru de vedere, acest fond nu reprezintă o cheltuială la bugetul european, ci reprezintă o investiție, pentru că e un ajutor pentru formare, pentru ajutorarea celor uh, lucrători care au fost disponibilizați, ajutor pentru formare uh, organizată în cadrul întreprinderilor, ajutor pentru întreprinderi. Și în acest sens trebuie să vedem această, aceste sume ca fiind o investiție și nu o cheltuială. Mulțumesc! Uh, Evelyn Renier și eu să adaug și eu câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu aș dori să am o intervenție scurtă, pentru că au fost spuse deja atâtea de către colegi. Nu vreau să ne repetem. În primul rând, Fondul European de Globalizare nu ă, trebuie să fie criticat. Este un succes și ar putea fi și un succes mai Uh, semnificativ dacă ar dispune de fonduri mai mari, pentru că în felul acesta vine în ar veni în întâmpinarea uh, forței de muncă aflată în dificultate și uh, nu îi părăsește pe cei care trebuie să se reorienteze. Eu cred că ar trebui guvernele să conștientizeze acest lucru, să înțeleagă că acum există fonduri care vin direct de la Uniunea Europeană și în urma cărora Uh, angajații uh, pot să profite. Și um, Există, din păcate, încă rezerve în Austria, în Germania, vis-a-vis -vis de aceste uh, fonduri, dar și aici, țări bogate, există Uh, angajați care pot să ajungă în situații dificile. Eu cred că nu trebuie să facem diferențieri între nord și sud în cazul acestui fond de ajustare la globalizare. În ce privește uh, agricultura, uh, mulți au fost foarte critici în legătură cu repartiția unor fonduri pentru agricultură, spunând că există de fapt mai multe tipuri de fonduri care pot veni în ajutor ajutorul uh, fermierilor, dar eu mă gândesc uh, din perspectiva tinerilor. Aici agricultura poate deveni perdantă la un moment dat. Dacă există uh, în clipa de față o opoziție față de acest fond, atunci ar trebui să-l rebotezăm uh, și să îl uh, folosim banii pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Sigur că este important ca acest fond să fie consolidat, dar uh, trebuie să încercăm să punem accentul, în primul rând, pe combaterea șomajului în rândul tinerilor și poate mai puțin uh, pentru ajutorarea fermierilor. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc domnului raportor pentru că, având în vedere starea asta de spirit, cred că uh, avem mari șanse să ajungem la o poziție bună a Comisiei uh, de Angajare. Împărtășesc punctul său de vedere cu privire la calendar. Într-adevăr, în relația cu Consiliul, cred că avem nevoie de un document uh, puternic din partea Parlamentului, cât mai repede cu putință și comisi- colegii de la Comisia Agri, nu știu care sunt prioritățile lor, uh, ca să mă exprim uh, așa eufemistic, și n-am cum să le anticipez, dar am pune chiar uh, sub semnul întrebării existența acestui fond, având în vedere de situația de la Consiliu, dacă acționăm altfel. Și uh, e un mesaj pe care îl transmit uh, colegului de Castro. În ce privește dispozitivul. Am înțeles ce spunea doamna Harkin în ce privește restructurările. Trebuie să vedem cum argumentăm aici, dar cred că în Parlament majoritatea ar fi pentru excluderea Uh, agricultorilor. Eu am spus acest lucru în capitala unei țări pe care o cunosc foarte bine. Sper că s-a înțeles mesajul. Dacă vrem să aj ajutăm agricultorii, nu trebuie să creăm acest fond de ajustare la globalizare pentru ei, pentru că dacă procedăm astfel, înseamnă că deja din start am abandonat ideea ca ei să poată trăi de, din agricultură și că ar trebui să fie um, compensați uh, prin acorduri de liber schimb care nu uh, schimbă impactul uh, ocupării în acest sector. Deci ar, am anticipa activitatea acestor acorduri de liber schimb și deci, așa pe termen lung, am considerat că agricultura în Europa poate să fie lăsată în mâinile celor cu care am încheiat acorduri de liber schimb. Nu știu dacă e chiar abordarea cea mai bună. În ce privește tinerii șomeri, cred că comisia noastră a pus accentul pe alte instrumente, mă gândesc la raportul Steinbrück, nu cred că ar trebui să uh, amestecăm borcanele, avem uh, o prioritate, tinerii șomeri, dar împreună am uh, optat pentru uh, folosirea raportul doamnei Stanbrook pentru a transmite acest mesaj și uh, cred că trebuie să rămânem ferm pe poziție. Aș dori, în schimb, să mulțumesc raportoarei pentru tot ce a spus în legătură cu uh, posibilitatea de a permite lucrătorilor să își uh, reactivitatea dacă compania de faliment, dacă acceptăm acest uh, argument, atunci trebuie să scădem uh, pragul de eligibilitate, dacă uh, fixăm acest prag la 500 de angajați, uh, ștacheta este foarte, foarte mare uh, dacă e să ne gândim la, uh, la uh, companiile care ar putea să fie conduse de către salariați. Ieri, la grupul de lucru, am mai discutat ceva cu Marian Harkin, un aspect care nu cred că este acoperit de către amendamente, pentru că nu am trecut în revistă aceste propuneri, dar care cred că ar merita să fie amănunțit eventual, dacă am putea ajunge la un amendament oral sau un amendament de compromis, ar trebui să găsim o soluție pentru a uh, progresa, a face progrese în ce privește tratarea dosarelor de către Comisia Europeană. Ieri uh, am discutat detalii, dar dacă uitați la solicitări, am discutat uh, situația Peugeot, susținut și de către Philippe Boulon. Comisia a uh, așteptat soluționarea problemei Renault, ușor de înțeles, dar uh, Uh, având în vedere că uh, cererea era făcută pe același model, nu mai știu că era încă o întreprindere care de fapt uh, dăduse faliment. Deci după finalizarea cazului Renault, Comisia a mai avut nevoie de încă un an pentru a se ocupa și de cazul Peugeot. Nu putem accepta o astfel de situație. Deci ieri, la grupul nostru de lucru, am venit cu o idee, respectiv ca Comisia să dispună de șase luni pentru pregătirea unui dosar, în cele două luni după care primește propunerea transmisă de către un stat membru, să spună ce elemente la dosar îi lipsesc. Astfel, uh, întregul dispozitiv uh, poate să fie tratat în două luni și Uh, cererea să fie abordată în șase luni, uh, punct, pentru că dacă nu, nimeni nu are interesul să trimită uh, documentele în condițiile în care câteodată banii ajung mai repede la lucrători. Deci trebuie să creăm niște stimulente pentru a urgenta puțin procedurile. Iată ce am discutat ieri și care un element pe care aș dori să-i propun raportarei să îl preia. Doamnă raportor, aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, știu că nu prea avem mult timp la dispoziție. Aș dori să le mulțumesc colegilor uh, uh, pe ansamblu. Am uh, luat notă de aspectele evocate. Aș dori să mă mai refer la trei aspecte care ar putea să îmbucățească discuția. Criticile care câteodată se fac în legătură cu acest fond sunt următoarele. 1. Nu multe țări depun solicitări. În conformitate cu raportul publicat de comisie, 20 din cele 27 de state membre au cerut au făcut solicitări. O altă critică. Statele membre care se confruntă cu probleme financiare majore. Așa numite PIGS, Portugalia, Irlanda, uh, Grecia și Spania, ele nu depun cereri. În conformitate cu statisticile Comisiei de ieri, le-am studiat, 41% din solicitări provin din aceste țări. Deci, e clar că folosesc aceste, uh, aceste fonduri. Da, e un aspect foarte important. Domnul Mann s-a referit la acest aspect. Fondul European de Ajustare la Globalizare poate să fie uh, eficient. Dacă vă uitați la raportarea intermediară acestui fond, vedeți că rata de reintegrare este de 41%. Deci e un fond care este eficient. Avem nevoie de informații superioare de la Comisie. Trebuie să îmbunătățim această rată cât mai mult. Nu uh, putem spune că sunt aruncați bani așa la șomeri fără rezultate concrete. Și aș mai dori să revin la ceva ce spunea domnul uh, uh, Man. Da, s-ar putea ca uh, situația să pară țară uh, împovărată din punct de vedere administrativ, dar rezultatele sunt uh, reale. Am menționat uh, situația Spaniei. Spania poate acum să trateze aceste solicitări foarte eficient și acest lucru se vede și în felul în care se introduc cererile. Totul are de-a face, deci succesul depinde de cooperarea între Comisie și Autoritatea de Gestionare din statul membru și, în final, Uh, tot mai mult în aceste cereri constatăm că uh, statele membre înființează sau uh, acordă servicii personalizate, individualizate pentru lucrători chiar din ziua în care depun cererea. Deci, cu cât aceste termene sunt mai reduse, cu atât statele membre au mai multă încredere și lansează aceste servicii, perso- servicii personalizate imediat. Și încă un comentariu. Am impresia am vorbit cu uh, câțiva reprezentanți de la Consiliu. Am impresia că, inclusiv în statele care fac parte din uh, minoritatea de uh, blocaj, care e mare adevărat, am impresia că uh, divergența de opinii între uh, finanțe și uh, DG Employment și Social Affairs este între, uh, între ministerele de finanțe și cele de ocupare din statele membre e foarte mare. Deci, uh, uh, ministerele privind ocuparea și chestiunile sociale sunt în favoarea acestui fond, ori blocajul intervine la nivelul Ministerelor de Finanțe. E foarte important de subliniat pentru eurodeputați, pentru că, iată aici, o marjă de influență. Avem la, uh, am, am fi fixat date pentru uh, raportorii din umbră și aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă. Vă mulțumesc! Mulțumim! Amendamentele vor fi examinate în data de 8 octombrie, în principiu, și urmează să le votăm în 9 octombrie și apoi, împreună cu Comisia Agri, vom vedea cum putem să Uh, rezolvăm situația, dar Comisia ne-a cerut să votăm în 3 decembrie. Nu putem accepta o astfel de dată. Ajungem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Thomas Mann are cuvântul. Îmi cer scuze, uh, ultimii sunt pedepsiți, dar avem foarte puțin timp la dispoziție. Voi fi foarte strictă pentru că dacă nu, nu vom putea epuiza ordinea de zi. Și deci îi dau cuvântul uh, domnului Thomas Mann pentru examinarea amendamentelor cu privire la pro, uh, proiectul de regulament al Comisiei cu privire la servicii de handling la sol în aeroporturile din Uniune și aprobarea directivei 96-67C. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, Stimate colegi, stimați colegi, uh, am primit amendamentele și a putut să îmi petrec zilele de concediu în compania lor. Am putut constata că un număr mare de amendamente, într-un fel, fac sugestii în același sens. Nu vreau să mă refer la toate punctele care sunt invocate de către amendamente, ar fi și foarte greu. Gin, amendamentul 25 din partea ta este important. Tu uh, faci aici, resp- respingi aici uh, ideea de a avea o directivă privind handlingul la sol uh, noi cred că ar trebui să folosim totuși ocazia pentru a vedea dacă nu avem de-a face cu conținuturi interesante și dacă nu am putea contribui într-un fel la un echilibru social al activității în acest domeniu. Noi, în ce privește aliniatul 50, am primit anumite competențe Ă, deci, decizia noastră va trebui să fie ă, avută în vedere și la votul în plenară. În ce privește pro ă, amendamentele 26, 27 până la numărul 30 pot să le preiau în integralitatea lor, pot fi de acord cu ele, iar în ce privește Thomas Handel, Filip Holland, care sunt și prezenți în sală, ideile noastre converg. În ce privește amendamentul 33, Iuda Evelin Alessandro sunt autorii este vorba despre competențe partajate cu Comisia TRAN și este vorba despre un domeniu care necesită poate o meditație mai aprofundată, pentru că avem situații diferite pe diversele aeroporturi din Europa. Dacă noi ar trebui aici să impunem niște standarde comune, ar fi foarte dificil, pentru că diferențele sunt prea mari între statele noastre. Pe anumite uh, aeroporturi sunt furnizate uh, substanțe periculoase. Dacă ar trebui să aplicăm standarde unice din partea agenției specializate, am crea dificultăți. Dar vom reveni asupra acestor probleme. La Amendamentele 34 și 35, Thomas Hendel și Veronica, privind standardele minimale pentru formarea profesională a lucrătorilor în acest domeniu, vă voi face o propunere de compromis. Ideile voastre se vor uh, regăsi. Ole Christensen și Jutta Steinbrück au făcut propuneri legate de administrarea bagajelor și nu am niciun fel de dificultate în legătură cu amendamentele 38, 39, 40 în ce privește securitatea socială pentru că aici este competența noastră, este vorba de retribuire și uh, am elaborat un text de compromis uh, care vă va fi remis și vă veți regăsi propunerile voastre. Amendamentul 43 din partea lui Iuta și Alessandro îmi creează probleme. V-ați dorit o extindere a uh, domeniului de aplicare, nu doar asupra categoriilor despre care vorbim noi în principal, ci și în alte șapte categorii. Este o problemă uriașă. De ce? Pentru că în celelalte șapte categorii, dragă Iuta, noi avem deja o competiție care a fost declanșată și lucrurile funcționează acolo. Nu putem să implicăm un domeniu în care există deja reglementări, să spunem vrem și aici clauze de protecție socială. Pentru că Altfel, cred că vom eșua. Cred că ar fi domeniul cel mai dificil. Aceste categorii, în patru categorii în care spuneam că dorim să limităm numărul ofertanților, este vorba inclusiv de activitatea antiteroristă și așa mai departe, tratamentul corect al pasagerilor. Dacă rămânem la acele patru categorii, v-aș fi foarte recunoscător pentru că creează destule probleme. Iar în ce privește subiectul 47, dragă Nadia, obligativități în ce privește uh, preluarea unor întreprinderi, uh, să existe garanții, da, ar fi important. Și la 49 sunt de acord în amendamentele 51-52 propun un text de compromis, sunt de acord cu propunerile voastre. În ce privește necesitatea de transparență din partea Iutei, Evelin Alessandro, propuneri da, pe care le accept. În ce privește uh, furnizarea de servicii de la 57 până la punctul 62, doi uh, da din partea mea și în ce privește uh, garanții pentru angajații care părăsesc locul de muncă, da. Dar în ce privește 64 am un nu la subiectul 69 drepturile sindicatelor. Poziția noastră este clar, consolidăm poziția sindicatelor. În ce privește calificarea lucrătorilor, amendamentele 71 până la 74, da, sigur că ne dorim să existe o calificare corespunzătoare a tuturor lucrătoarelor și lucrătorilor. Dar aici am mici limitări. În ce privește obligat de școlarizare. Foarte important. Angajații trebuie să fie școlarizați ritmic și nu întâmplător, pentru că uh, domeniul este într-adevăr sensibil și trebuie să existe siguranțe. Deci până la 78 sunt de acord cu uh, amendamentele. Deci și în ce privește durata școlarizării și testele, sunt absolut de acord. Amendamentele 80 până la 84 ba chiar până la uh, amendamentul 90, pentru că se referă la domeniul școlarizării. Și de la 91 până la 96, în ce privește raportările, un da. Și am propuneri de compromis. Iar în anumite domenii chiar preiau în totalitate ideile voastre, pentru că, într-adevăr, este nevoie despre o raportare cât mai precisă privind transferul personalului. Și în ce privește amendamentul 97, eh, Iuta, Alessandro, Andreea, da, am elaborat o propunere de compromis în care țin seama de propunerile voastre. Pe scurt, în aproape toate domeniile sunt de acord, doar 5-6 amendamente îmi creează probleme. Și dacă ne gândim că este vorba de uh, un număr mare de am- uh, nu este un număr mare de amende și ca atare eu sper că ați apreciat raportul meu ca fiind unul bun. Vom mai avea ocazia să uh, ne întâlnim, uh, inclusiv la Strasburg. Uh, sper că prin acest raport putem transmite ideea și Comisiei TRAN că noi rămânem pe poziția noastră. Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru atenția dumneavoastră. Deci, raportorul ne-a expus expus uh, poziția sa uh, privind amendamentele, deci uh, raportorii din umbră și ceilalți colegi vor avea fiecare două minute pentru a prezenta eventual contraargumentele și îi dau cuvântul întâi doamnei Steinbrück și fiecare dintre dumneavoastră veți avea câte două minute. Pe aceea, doamna Hirsch. Äh, Mulțumesc, doamna președintă. Cred că toți ne gândim la interesele lucrătoarelor, lucrătorilor, știm uh, uh, care au fost problemele din trecut în ce privește liberalizarea. Iar dacă acum avem mici diferențe de opinie, Acestea sunt binevenite, după aceea în campania electorală putem să le valorificăm. Noi, membrii ai grupului S și D, suntem convinși că într-o întreprindere nu trebuie să existe lucrători clasa 1 și lucrători clasa a doua. Cred că nici din punct de vedere juridic nu ar trebui să existe oameni care sunt mai protejați decât alte categorii de angajați. Deci atât în ce privește garanțiile de preluare. De asemenea, în ce privește extinderea categoriilor, noi suntem convinși că exist, este important să existe standarde înalte care vor fi respectate, dar pe de altă parte este important să existe o instituție care să impună standarde minimale pentru întreaga Europa și cred că în acest sens se va acționa și pe viitor. E foarte bine dacă există state membre care vor depăși aceste standarde. Iar noi, în amendamentele noastre, încercăm să exprimăm susținerea inclusiv pentru respectarea standardelor egale, minimale. În ce privește uh, condiții de muncă bazate pe fair play, uh, parteneriate, uh, în ce privește acordurile tarifare, da, susținem aceste puncte de vedere, inclusiv în ce privește schimbarea um, entităților um, suntem de acord. Eu cred că noi trebuie să ne facem lecțiile pentru uh, ca să nu uh, fie respinse solicitările noastre. Dar mai târziu cred că vom putea să discutăm despre toate aceste lucruri. Doamna Hirsch, mă voi referi la două articole importante, articolul 12 și propunerea de compromis uh, pe care uh, ne-o faci în legătură cu transferul lucrătorilor iar în ce privește amendamentul 47, urmărea ca toate statele membre să formuleze din acest punct de vedere garanții. Dar cred că se ține seama de această cerință în amendamentul de compromis. Sigur că a existat și posibilitatea ca statele membre să aibă libertatea să acționeze în acest sens, deci să folosim verbul mei. Deci, în funcție de realitățile din fiecare stat și să nu creăm în felul acesta neapărat o obligativitate pentru statul membru. Important pentru mine este articolul 20. Aici este o problemă legată de pregătirea profesională. Sigur că aici este nevoie de standarde minimale. Obiectivul activității noastre este de a îmbunătăți calitatea handlingului la sol deci, ă, din acest punct de vedere, trebuie să fie școlarizați lucrătorii și ă, cred că ar trebui să introducem și un termen fix. În propunerea ta de compromis nu figurează ă, un asemenea termen. Eu cred că și propunerea Comisiei este ca termen prea scurtă, pentru că dacă ne gândim că dacă acești oameni trebuie să învețe multe lucruri, ar trebui ca standardul minimal pentru școlarizare să fie de 5 zile. Trebuie să ținem seama de specificul activității pe aeroporturi. Deci 5 zile lucrătoare ar trebui să fie prevăzute. Este vorba despre un grup de oameni care poate nu vin în această profesie cu o calificare precedentă înaltă și trebuie să le acordăm șansa să se pregătească bine pentru această activitate. Președinta, mulțumesc, doamna Lambert, după aceea, domnul Handel. Thank you. Um, our Mulțumesc, doamnă președinte, și doresc să mulțumesc raportorului pentru că s-a referit, a făcut o trimitere la amendamentul nostru și vom vedea cum anume vom decide pe marginea acestui amendament. Propunerea pe ansamblu este una foarte bună și ne permite să uh, înregistrăm progrese. Nu uitați că data trecută am, am respins-o în Parlament. Aici e vorba de o necesitate, etc., etc. E clar, trebuie să clarificăm acest lucru. Uh, Apoi, în ceea ce privește avizul care este din comisia noastră, în ceea ce privește amendamentele, noi le sprijinim acele amendamente care uh, vizează asigurarea respectării drepturilor lucrătorilor din domeniu, uh, lucru care se aliniază perfect cu punctul nostru de vedere și care se aliniază și cu valorile comisiei noastre. Cred că situația este destul de clară în cadrul comisiei. Vom urma avizul comisiei și vom da dovadă de o poziție constructivă pentru a susține acele amendamente pozitive care au fost aici făcute. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnul Handel. Două minute sunt prea scurte. Thomas ai desfășurat o activitate foarte bună, putem construi pe ea. Vreau să mă concentrez asupra unor aspecte. În primul rând, problema unei respingeri generale. Poziția este legitimă pentru că asociațiile lucrătorilor uh, vorbesc despre uh, uh, uh respingerea ideii unei uh, continuări a liberalizării. Dar uh, noi ne dorim, de fapt, o îmbunătățire a acestei directive. Trebuie să ne gândim la multe situații pe care le-am discutat deja în comisia noastră. De aceea să trecem la subiect. Thomas, tu ai vorbit despre problematica celor uh, șapte categorii care încă nu sunt reglementate. Există motive justificate să implicăm aceste șapte categorii încă nereglementate și eu nu aș vrea să mă las uh, speriat de cei care vorbesc că um, s-ar ajunge la uh, ruinarea aeroporturilor și companiilor aeriene dacă le-am uh, reglementa activitatea și acestor șapte categorii care sunt implicate în handlingul la sol. Un alt aspect. Sunt de părere că uh, trebuie să creăm totuși niște um, categorii de securitate uh, esențiale, minimale, pentru aeroporturile din Europa. Este nevoie de standarde eh, comune de securitate europene eh, necesar. Iar în ce privește propunerile tale legate de articolul 12, acordul tarifare, mie mi se pare că nu ai înțeles lucrurile. Amendamentul meu 50 se referea Ehm, la eh, folosirea eh, acordurilor tarifare reprezentative care sunt obligatorii. Dacă aici, acum în text este vorba despre eh, acorduri tarifare generale, atunci schimbăm puțin substanța lucrurilor, pentru că în diversele state există din acest punct de vedere criterii diferite. Deci, noi ne gândim uh, că în numărul acordurilor tarifare uh, cu caracter general în Germania este în scădere. Eu vreau să mă refer la cele reprezentative și uh, să nu eludăm substanța ideii pe care doream să o susțin. Să ținem seama de faptul că există diferențe atât de mari între statele noastre în ce privește tipurile de acorduri tarifare. Poate că în discuția cu raportorii din umbră mai analizăm puțin în detaliu această formulare. V-ați bucurat de o indulgență de neînțeles. Bun. Domnul Barat. Da, mulțumesc, doamna președinte. Doresc uh, să-i felicit pe toți cei care s-au implicat în această activitate și, de fapt, dincolo de particularitățile uh, grupurilor politice, am putut colabora. Eu sunt uh, membru în Comisia TRAN și știți că raportorul încearcă să continue să depășească propunerile Comisiei prin demersurile de liberalizare. Noi am introdus un articol 9 care se referă strict la personalul de la sol. Vreau doar să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Este competența noastră conform articolului 50 și, uh, de fapt, activitatea uh, uh, dumneavoastră, într-un fel, este subminată de ceea ce întreprindem. Eu nu aș vrea să avem conflicte în plenară între propunerile celor două comisii. Mulțumesc domnul de Bacher și după aceea comisia. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc raportorului pentru munca realizată și pentru faptul că și-a dorit întotdeauna să ajungem la un compromis. Am depus câteva amendamente care mergeau tocmai în această direcție propusă de către Comisie și m-aș referi la două dintre aceste amendamente. Mai întâi, preluarea obligatorie a personalului în cazul în care există restructurări. Cred că în acest domeniu trebuie să ținem seama și de obligațiile care există la nivel național, mai ales în acest context uh, în care există anumite acorduri sociale care au fost încheiate. Deci trebuie să facem o distinție clară în acest sens și trebuie să îmbunătățim textul, să-l uh, cizelăm. Nu putem prevedea o obligație o sistematică de preluare totală a ansamblului personalului disponibilizat pentru că ar duce la probleme de gestionare la nivel de întreprinderi în momentul în care există o astfel de prevedere, întrebarea este următoarea. Vă, întreprinderea va păstra personalul cel mai productiv sau cel mai puțin productiv? Apoi, în al doilea rând, în materie de formare, uh, trebuie să cizelăm din nou textul. Este evident că formarea este importantă, dumpingul social este inacceptabil, iar uh, stagiile de formare trebuie să facă parte dintr-o protecție socială suficientă. În același timp, inițial, Comisia prevăzuse două zile de formare eu cred că e vorba de o perioadă minimă și știu că se merge și mai departe în acest context. De aceea cred eu că trebuie să nuanțăm lucrurile. Pentru fiecare uh, loc de muncă în aeroport nu se prevede exact același număr de ore de formare. De aceea este foarte greu să avem o cifră definitivă și valabilă pentru toată lumea. Așa că ar fi bine să urmăm avizul comisiei și să cerem o, un minim uh, Uh, dincolo de aceste observații, putem cere experților să ne explice care sunt nevoile în domeniu. Doamna președinte, vă mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog foarte pe scurt, pentru că nu avem prea mult timp. Da, mulțumesc, doamna președinte, pentru această posibilitate de a face comentarii în această dimineață. Doresc să mulțumesc raportorului și tuturor celor care au intervenit și au lucrat pe marginea acestei propuneri pe durata vacanței de vară. Câteva comentarii generale înainte de a mă referi la amendamente mai concret. Pentru noi, punctul nostru de vedere uh, este următorul. Trebuie să menținem echilibrul vital, trebuie să fim uh, prudenți și să Uh, fim atenți la modul în care evoluează această meserie de uh, servicii de handling la sol. Trebuie să avem prevederi clare care să permită angajatorilor să știe exact în ce situație se află. Știm că ne dorim locuri de muncă stabile și cu uh, standarde de calitate destul de ridicate, element crucial în propunerea noastră. M-aș referi acum la amendamente. Există trei grupuri de amendamente. Mai întâi, în ceea ce privește transferul și preluarea uh, personalului. Mă bucur de faptul că în această comisie recunoaște în multe privințe beneficiile uh, clare pe care reprezintă propunerea comisiei și vrem să vedem cum anume vom reuși să evoluăm în acest, de, în acest context. Dacă introducem uh, anumite prevederi obligatorii pentru statele membre, am merge prea departe, am fi prea prescriptivi, am fi prea intruzivi față de legislația muncii în statele membre. am uh, discutat cu reprezentanții sindicatelor care susțin ideea noastră și anume să menținem posibilitatea pentru statele membre de a face o alegere, de a ține seama de sistemele naționale. Și un stat membru ne-a împins să uh, mergem în această direcție a obligativității, doar unul noi ceea ce încercăm să propunem la nivel de Uniunea Europeană nu trebuie să reprezintă un obstacol uh, în piața muncii și uh, la nivel de legislație uh, națională. Uh, deci, în acest sens, suntem destul de acord cu cele spuse de doamna Hirsch mai devreme. De asemenea, suntem de acord cu cele spuse de domnul Man, și anume că amendamentele care își doresc o extindere a transferului pentru toate serviciile de handling la sol ar merge prea departe. Uh, pentru că întotdeauna încercăm să găsim echilibrul necesar. Nu suntem de acord de asemenea nici cu acele amendamente care susțin că statele membre ar trebui să aibă doar posibilitatea de a recomanda anumite transferuri de personal. Noi suntem de părere că propunerea noastră e undeva la mijloc. A reușit să determine acea cale de mijloc necesară pentru a avea echilibrul uh, pe care ni-l uh, dorim. În al doilea rând, în ceea ce privește deschiderea pieței, doamna președinte intervine, îmi pare foarte rău, dar trebuie să accelerați ritmul. Da, foarte pe scurt, doamna președinte, foarte pe scurt, două comentarii. În ceea ce privește deschiderea pieței, salutăm uh, amendamentele așa cum au fost ele prezentate pe această temă, ne îngrijorează doar o propunere și anume aceea să permitem o liberalizare și mai mare a pieței. Uh, trebuie să se respecte un minim de criterii pentru formare, pentru protecție socială. Uh, ni se pare oarecum ciudat să cerem liberalizare specializare în momentul în care sistemul funcționează în materie de cerințe de formare. Și indiferent care ar fi intenția, nouă ni se pare că uh, ar fi o greșeală să permitem anumitor state membre să opereze o a doua liberalizare a acestei pieței. Oricum, după părerea noastră, de, uh, trebuie să existe cerințe minime de formare, uh, standarde minime de securitate, care să reprezinte un punct obligatoriu ce trebuie să fie respectat pentru toate statele membre, în așa fel încât să putem rezolva toate dificultățile ce apar în domeniu. Și în final, doamna președinte, îmi cer scuze că am vorbit atât de mult. E vorba de garanțiile de preluare. Uh, acolo unde există astfel de amendamente care prevăd o descentralizare a calificărilor uh, necesare pentru acest personal, nu, mi se pare că aici există oarecare contradicție și anume că personalul trebuie să demonstreze că țările membre, statele membre trebuie să demonstreze că există criterii stricte care sunt instaurate și așa mai departe în ce privește formarea și pregătirea personalului. Dacă introducem astfel de prevederi specifice, atunci pierdem uh, flexibilitatea de care avem nevoie. Pentru că aici e vorba de formare, de formare care să fie de calitate peste tot în Uniunea Europeană. Intervine doamna președinte, mulțumesc foarte mult și acum domnul raportor. Mulțumesc. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Mulțumesc pentru toate comentariile. În legătură cu EASA, uh, va trebui să mai vorbim și Nadia deja a spus că uh, ar fi nevoie de cinci zile uh, minimum pentru pregătirea profesională. Da, două zile cred că sunt insuficiente. Uh, într-adevăr, în ce privește handlingul la sol, cred că două zile de pregătire sunt prea mici și poziția mea este să avem cinci zile. Thomas, uh, extinderea asupra altor categorii cred că ar fi chestiunea uh, cea mai dificilă din acest punct de vedere. Încă nu suntem de acord. În legătură cu acordurile tarifare putem să mai vorbim. George, mulțumesc pentru informații și faptul că acum în Comisia TRAN se fac demersuri în ce privește personalul. Mă miră pentru că este de fapt copilul nostru. Dar uh, noi suntem de altfel prezenți și destul de vocal și în Comisia TRAN. Bun. Eh, sper ca la Strasburg să folosim ocazia eh, pentru a cădea de acord, pentru că poate la o cafea eh, vom putea să găsim soluții comune. Mulțumesc foarte mult! <laughs> Raportor. Mulțumim foarte mult, domnule raportor, și astfel vor fi într-o situație ideală pentru a ne prezenta amendamentele de compromis pe 17 septembrie și acestea vor fi votate exact a doua zi. Iată că ajungem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi, care se referă la raportul intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv în procedura de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020. Un punct Uh, de fapt, la care eu trebuie să vă prezint părerea mea referitor la cele 29 de amendamente care au fost înaintate la proiectul meu de aviz. Ieri am avut o ședință împreună cu raportorii din umbră sau cu reprezentanții lor, ședință în care am reușit să elaborăm 5 amendamente de compromis. Deci, după părerea mea, am reușit să înregistrăm progres aș vrea să mai adaug încă un amendament de compromis care s-ar referi, uh, dar poate că am să revin la asta ulterior, pe măsură ce vom discuta, în așa fel încât să fim cât mai clar cu putință. În ceea ce privește diferitele amendamente, în stil telegrafic, primul amendament de compromis este foarte bun, care modifică amendamentul 3, lucru care ne va permite să punem în prim plan obiectivele sociale. Încă de la primul aliniat, la amendamentul 2, am cerut domnului Uri să își reconsidere poziția referitor la amendamentul 29 și anume condițiile în care putem introduce flexibilitate. Amendamentul 3, m-am referit la el, îl modificăm. Amendamentul 4 nu poate fi acceptat pentru că duce la uh, probleme de calitate într-un context, într-un instrument care de fapt își dorește promovarea ocupării. Amendamentul 5 nu pune probleme, nici 6, 7 nu pune probleme, amendamentul 8 care se referă la acel prag de 25 la din fondurile sociale. Aici, în amendamentul de compromis am redactat în așa fel încât uh, acest prag de 25% din resursele financiare puse deoparte pentru fondurile structurale ar trebui să fie alocate către ISF, Fondul pentru Stabilitate Financiară, deci aici ar trebui să avem poate un amendament oral care să uh, precizeze lucrurile și în plus de asta mai avem și avizul expertei noastre, uh, deci nimeni nu se poate opune părerii sale. Apoi amendamentul 9 e acoperit de amendamentul de compromis, amendamentul 10 e vorba de un amendat domnului Ori asupra care am anumite dificultăți, amendamentul 9, na, nicio problemă. 10, nu sunt sigur că face parte din sfera de aplicare a acestui aviz. 13. Modificarea anumitor obiective, ori de fapt noi nici măcar nu suntem siguri că le putem uh, îndeplini aceste obiective, așa că vă propun să nu le acceptăm. 11. Fără probleme. 15. Fără probleme. 16. E un amendament de compromis împreună cu 17. Da, dacă nu mă înșel. Amendamentul 18 care se referă la mize. E bine, devine un amendament de compromis în așa fel încât să ținem seama și de propunerea comisiei referitor la urmările pentru uh, programul uh, de ajutorare a celor mai uh, săraci în Uniunea Europeană. Amendamentul 20 nu pune probleme. Aici am cerut ca ppe ul eventual să mai negocieze pentru a găsi o formulare Uh, mai bună, amendamentul 21 și 22 și 23, e vorba de amendamente ale doamnei Zaborska. Am cerut raportorului sau autoarei amendamentelor și autorului amendamentelor, domnul Ori, anumite clarificări în ceea ce vrește amendamentul 24, iar amendamentul 25 a fost, dacă nu mă înșel, preluat într-un amendament de compromis, amendamentul 25 referitor la fondul de uh, adaptare la globalizare. Ca și 26 de altfel. 27 l-am dezbătut deja, iar în ceea ce privește 28, domnul Ori va reveni cu clarificări. Iar pentru 29 am terminat deja, l-am evocat. Bun. Iată, aceasta este o prezentare telegrafică a amendamentelor, însă nu avem prea mult timp la dispoziție, de aceea am procedat așa. Cred că doamna Schroeder, experta noastră, vrea să intervină? Nu? Nimeni altcineva? Perfect! Atunci, în aceste condiții, vom vota, uh, introducând și noul amendament oral despre care v-am vorbit aur, cu ocazia ședinței noastre care va avea loc în data deci vom examina amendamentele și le veți avea în fața ochilor, deci aceste amendamente de compromis pe data de 17 și le vom vota de aici a doua zi pe 18. Și ajunge la punctul 12 pe ordinea de zi, negocierile cu Consiliul privind programul pentru schimbare socială și inovare. Doamna raportor, aveți un minut, doar un minut, pentru a ne prezenta o situație care oricum uh, n-a avansat prea mult și... Mulțumesc, doamnă președintă. Nu pot să vă furnizez niciun fel de noutăți. Am avut o singură ședință în cadrul întâlnirii tripartite și în timp ce noi, uh, la modul foarte clar, avem o linie comună de acțiune, se pare că la nivelul Consiliului nu stau lucrurile la fel. Următoarea întâlnire a Consiliului are loc pe 10 septembrie și sperăm că atunci se va stabili un termen pentru o nouă întâlnire tripartită. Noi am folosit ocazia pentru a vorbi vorbit din nou despre prioritățile noastre, axa tineretului, relația cu partenerii sociali, ONG-urile, uh, structuri unitare și uh, sperăm ca la, în săptămânile următoare să ni se furnizeze uh, concret o nouă dată de întâlnire. Mulțumesc, aș dori să adaug că noi am fost un fel de cobai în Parlament, pentru că am fost primii care am intrat în negocieri pe marginea uneia din bazele Eh, legislative privind cadrul financiar multianual și am fost eh, șocați de modul în care președinția cipriotă a încercat să eh, amâne lucrurile afirmând că nu a avut timpul necesar pentru a examina amendamentele. Deci putem, asta a fost doar o micuță părticică din cadrul financiar multianual. Deci, ehm, Reacția președinției cipriote a fost nu putem discuta despre nimic pentru că încă nu avem acordul Consiliului în legătură cu aceste probleme. Deci um, uh, noi speram ca spiritul de cooperare să fie cu totul altul. Noi uh, trebuie să fim foarte atenți, atât președintele Parlamentului cât și Comisia și Comisia pentru Bugete, raportorii pe probleme de uh, bugete. Sunt patru autorități. Noi va trebui să uh, înțelegem acest mesaj. Și uh, sperăm că uh, în urma întâlnirii de la Nicosia de săptămâna trecută lucrurile să fie evoluat puțin. Trebuie să exercităm o presiune pentru a putea avansa puțin. Aș vrea să mai amintesc că în cadrul delegației noastre să vorbiți și cu ministrul muncii despre fondurile sociale europene. Împreună cu ministrul pentru afaceri europene am insistat asupra acestor aspecte și uh, cred că l-am sensibilizat în legătură cu argumentele noastre și sperăm că nu uh, va neglija prioritățile noastre. Deci am parcurs acum ordinea de zi. Sperăm să uh, apară uh, noutăți. Ultimul punct, delegația Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale la CDFOP în uh, Saloniki. Ați primit un raport scris care v-a fost distribuit. S-a vorbit mult despre prioritățile pentru perioada 2012-2014, inclusiv despre guvernarea acestui centru, pentru că trebuie să știți că uh, directorul care ne-a primit este un director în uh, funcție de uh, multă vreme și în clipa de față, nouă ni se pare că situația este blocată, nu este chiar un exemplu de bună guvernanță în Europa. Pentru că trebuie ca toți să ne putem inspira din asemenea exemple. Îmi cer scuze de stilul telegrafic în care v-am prezentat uh, experiența acestei înțelegeri și uh, dacă nu există și la punctul diverse, uh, ne revedem pe 17 septembrie. Mulțumesc și interpreților!